Proszę Państwa, nim rozpoczniemy zasadniczą część naszego spotkania, jeszcze przed powitaniem Pani Minister. Domnilor și domnilor, înainte să intrăm în uh, partea de substanță a ședinței noastre, înainte să spunem bun venit uh, domnule ministru, am câteva comunicări să vă fac. Poate vă reamintiți că Avem de discutat două aspecte, regulamentul uh, domnului Dantan și uh, startul negocierilor cu Consiliul. E vorba de condițiile de comercializare, comercializare și import a animalelor în Uniunea Europeană și al doilea se referă, a doua chestiune se referă la unele uh, directive pe care le-am adoptat în procedură simplificată. Permiteți-mi să sugerez ca votul să aibă loc la următoarea ședință a comisiei noastre. Și acum să trecem mai departe la primul punct din ordinea de zi de astăzi, și anume schimbul de opinii cu ministrul spaniol al agriculturii, doamna Isabel Garcia Teherina privind experiența Spaniei în ce privește implementarea legislației spaniole privind uh, lanțul de furnizare a alimentelor. Uh, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră, doamna ministru, și ați venit să ați venit la ședința noastră pentru a ne împărtăși experiențele privind implementarea legislației uh, spaniole care a fost uh, aprobată acum 2 ani. Trebuie apoi să deschidem uh, și dezbaterea privind practicile comerciale incorrecte în lanțul de aprovizionare cu alimente. Și, sigur, se pune întrebarea dacă avem nevoie de legislație europeană din, pe în acest domeniu. Sunt sigur că toți suntem uh, nerăbdători să aflăm care au fost experiențele Spaniei în acest domeniu. Întâmplător știu că e un subiect uh, dificil și că s-au făcut multe încercări uh, de implementare a acestei legi. Prin urmare, sunt foarte bucuros că avem ocazia să ascultăm pe doamna ministru vorbind despre experiențele spaniole în acest domeniu. Spania e probabil țara care a mers cel mai departe uh, pe această direcție și ne bucurăm să vă avem uh, alături astăzi. Orice schimb de opinii cu ministrii agriculturii din diferite state membre pot fi utile și pot ajuta la îmbunătățirea relațiilor între Consiliu și Parlament. Sunt sigur că vor fi întrebări și pe această temă. În Parlament se lucrează pe această temă de asemenea și alte comisii sunt foarte active. Avem un raportor uh, pe avizul uh, care se ocupă de acest subiect, dar acum este timpul să dăm cuvântul musafirului nostru, invitatei noastre, doamna ministru al agriculturii Isabel Garcia Teherina și vom fi foarte bucuroși să ascultăm ideile dumneavoastră și experiențele noastre. Aveți cuvântul, doamna ministru. Pues muchísimas gracias, eh, presidente. Mulțumesc foarte mult, eh, domnule președinte, stimați membri ai Comisiei. Permítame iniciar mi... Permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi pentru invitația de a participa la lucrările dumneavoastră de astăzi. Vreau să-l felicit pe domnul președinte, pe, să-i felicit pe coordonatorii grupurilor politice pentru această inițiativă care ne permite să prezentăm încă o dată în Parlamentul European problemele legate de practicile comerciale neloiale în ceea ce vrește lanțul uh, alimentar. După cum spunea domnul președinte, eu sunt ferm convinsă că trebuie luate măsuri uh, la nivel european pentru a reduce prezența acestor probleme. Ministerul Agriculturii și Mediului din Spania a urmărit îndeaproape diferitele lucrări și documentele um, redactate în legătură cu practicile neloiale în acest domeniu. Documente și lucrări elaborate de către Parlamentul European, de către Comisie și de către Comitetul Economic și Social în ultimii ani. În aceste documente s-a semnalat de nenumărate ori importanța acestei probleme și urmările negative ale acestor practici neloiale. Având în vedere conținutul acestor documente și având în vedere ceea ce ne spun și agenții lanțului alimentar și ce ne spun autoritățile din domeniul concurenței, ne dăm seama că există o problemă foarte gravă. Aș vrea să mă refer la câteva probleme care sunt hotărătoare. Practicile comerciale neloiale apar mai ales ca urmare a diferențelor în ceea ce privește puterea de negociere din cadrul lanțului alimentar. Micile întreprinderi și mai ales producătorii agricoli, um, fermierii și agricultorii sunt dispuși, sunt expuși la aceste practici neloiale. Astfel, capacitatea și viabilitatea lor viitoare e pusă în pericol, la fel cum sunt limitate posibilitățile lor de dezvoltare și creștere. Schimbările structurale din lanțul de furnizare, când vedem că există o integrare și o concentrare din ce în ce mai mare la nivel de distribuție, Um, duce la creșterea diferențelor de putere de negociere între operatori și astfel producătorii agricoli sunt din ce în ce mai uh, fragilizați, dar și uh, producătorii din industria alimentară de asemenea sunt din ce în ce mai uh, fragilizați. Investițiile, inovarea de asemenea sunt afectate în mod negativ și asta, bineînțeles, poate avea urmări negative asupra întregii economii europene. În ultimul rând, practicile neloiale sunt un obstacol în fața funcționării și dezvoltării pieței interne, deoarece mecanismele de pe piață sunt distorsionate foarte mult. De aceea, în fața acestei situații, uh, Uniunea Europeană a încurajat statele membre să găsească soluții care să-i protejeze pe micii producători, Uh, și mai ales pe agricultori și pe crescătorii de animale. Autoritățile responsabile, bineînțeles, acum se întreabă ce măsuri trebuie luate pentru a face față acestei probleme. Putem constata că există mari disparități în ceea ce privește abordarea acestei probleme de la o țară la alta. De aceea, momentul de față, Permiteți-mi să vă spun cum am, afront, am uh, abordat noi această problemă în Spania, care este modelul uh, operativ în vigoare care a început să dea roade. De când actualul guvern a preluat uh, puterea, acum patru ani aproximativ, uh, ne-am concentrat în mod special asupra situației grave în care se aflau mulți operatori și mai ales agricultorii și crescătorii de animale, din cauza faptului că puterea lor de negociere era dezechilibrată față de cea a altor operatori din lanțul de uh, aprovizionare și furnizare, deoarece nu există informații suficiente în, în ceea ce privește stabilirea prețurilor și deoarece unii operatori recurg la practici neloiale. De la bun început știam că e momentul să acționăm și de aia ne-am luat angajamentul să facem toate eforturile pentru a avea un lanț al valorilor mai echilibrat, mai durabil și am încercat de asemenea să facem tot posibilul pentru a le oferi protecție multor producători care până în momentul respectiv fuseseră obligați să-și ofere producția de multe ori fără contract, fără preț și fără să știe când vor primi banii. Am făcut toate eforturile pentru a soluționa lucrurile prin elaborarea unei legi și ne-am stabilit obiectivul ca în acest text uh, să se regăsească un consens cât mai mare între toate verigile din uh, cadrul lanțului de valoare. De aceea am încercat să implicăm cât mai mult toate organizațiile care au dorit să colaboreze. Am încercat de fiecare dată să avem un text cât mai consensual și care să includă uh, pe cât mai mulți. Astfel a rezultat legea 12 din 2013 pentru a îmbunătăți funcționarea lanțului alimentar. Monitorul oficial a publicat legea uh, pe 2 august 2013. Prin această lege încercăm să sporim eficiența și competitivitatea sectorului agroalimentar, să reducem dezechilibrele din cadrul relațiilor comerciale între diferiți operatori și vrem să obținem un cadru de concurență corect care să ducă la beneficii nu doar pentru operatorii din uh, acest sector, ci și pentru consumatori. Promulgarea legii și punerea în practică a tuturor măsurilor a dus la progrese în ceea ce privește îmbunătățirea relațiilor între operatorii din lanțul alimentar, bunătățire nemai întâlnită în Spania și cred că nu greșesc spunând că, practic, suntem singurii din Uniunea Europeană care am reușit așa ceva. S-a stabilit un nou cadru legislativ mai corect care trebuie să echilibreze relațiile comerciale între toți operatorii care intervin în cadrul diferitelor procese, de la producția pe câmp până la distribuție până când alimentele ajung la dispoziția consumatorului. Legea se bazează pe un model mixt, în care coexistă un sistem public care reglementează relațiile comerciale și un sistem privat de autoreglementare care stabilește cadrul pentru niște relații comerciale mai bune um, și care este uh, completat și de un sistem de supraveghere și de monitorizare pentru a identifica ce probleme există și pentru a vedea cum evoluează relațiile comerciale. Permiteți-mi să vă descriu acum mai în detaliu cele cinci elemente din care este alcătuit acest model pe care l-am uh, elaborat și pus în practică pentru bunătății funcționarea lanțului alimentar. În primul rând, în cadrul sistemului public de reglementare, de la bun început ne-am gândit că pentru a progresa în mod eficient, pentru a îmbunătăți lanțul alimentar, trebuia să reglementăm principalele practici comerciale și să definim ce practici trebuiau considerate ca fiind neloiale. Astfel, legea stabilește ce practici sunt considerate obligatorii, cum ar fi, de exemplu, obligativitatea semnării unui contract în cadrul relațiilor comerciale. Contractele de vânzare-cumpărare trebuie oficializate în scris în cazul în care unul din operatori e producător agricol sau se află într-o situație de vulnerabilitate față de cealaltă parte. Astfel, legea introduce schimbări majore în cadrul relațiilor comerciale care, în mod tradițional, erau diferite. De multe ori, producătorii își vindeau produsele fără să știe care e prețul final, de multe ori nu se respectau termenele de plată. Ca urmare a legii, în momentul de față în Spania, atunci când își vând produsele, agricultorii știu ce preț vor primi pentru produsele respective și când anume vor primi banii. Sunt stabilite de asemenea niște condiții pentru ca dezvoltarea altor practici, cum ar fi licitațiile electronice, să se facă cu garantarea transparenței. De asemenea, sunt interzise practici considerate ca fiind abuzive, cum ar fi uh, modificarea unilaterală a contractelor, existența unor plăți comerciale neprevăzute, de asemenea trebuie furnizate informații comerciale sensibile, trebuie să existe informații în legătură cu practicile necompetitive și de asemenea să se știe atunci când unul dintre, doi, dintre cei doi operatori profită de o anumită inițiativă antreprenorială. Noi credem că obiectivul unui lanț mai just și mai echilibrat, uh, nu, e, deci nu era suficient doar să definim care sunt practicile neloiale. Trebuia să stabilim și un regim de penalizare și un sistem de control. De aceea ca de aceea se include un tabel de sancțiuni în lege. În caz zuri grave, amenda poate fi de până la un milion de euro se creează un organism care se ocupă de respectarea acestor practici și de aplicarea regimului uh, de penalizare. Agenția de Informații și Control Alimentar este responsabilă pentru acest lucru. Acum, câteva aspecte din acest regim de penalizare. Ținând cont de greutățile care există din cauza temerilor pe care le au operatorii să denunțe situațiile de abuz, în lege e stipulată posibilitatea ca aceste denunțuri să poată fi făcute nu doar persoanele direct afectate, ci și de către asociațiile de operatori, inclusiv în mod anonim. E prevăzută oficial posibilitatea ca Agenția de informații și Control să inițieze o anchetă uh, atunci când există indicii uh, conform cărora există o situație de abuz. Noi uh, vrem ca astfel să putem corecta toate situațiile de abuzuri. Sancțiunile au fost crescute în mod treptat. Dacă se recidivează, uh, penalitățile cresc. Asta vrem să transmitem un mesaj dublu operatorilor. În primul rând, uh, vrem să le spunem că primele două mm, infracțiuni nu sunt atât de grave, însă atunci când uh, uh, se recidivează, se pot uh, considera infracțiunile ca fiind foarte grave și pot fi sancționate chiar și cu suma de un milion de euro. Vă spuneam, dacă, de exemplu, se recurge în mod regulat la o practică neloială. Se stabilește de asemenea un termen maxim de șase luni pentru soluționarea dosarelor Odată ce se primește denunțul, soluția prevăzută trebuie aplicată cât mai uh, rapid. În ceea ce privește aplicarea regimului de sancționare uh, asupra administrației publice, în cazul acesta Ministerul Agriculturii, aplicarea acestui regim se realizează fără niciun cost pentru cel care uh, denunță situația respectivă. Există multe speranțe acum atât din partea noastră administrației, cât și din partea sectorului, în ceea ce privește acest sistem de control. Producătorii, operatorii au acum un aliat de nădejde pentru a apăra legalitatea. Și de când funcționează acest sistem, uh, acest lucru s-a dovedit clar. Uh, de asemenea, trebuie să vă spun că măsurile promovate de noi au soluționat multe probleme de pe piața uh, fructelor și a legumelor și a zarzavaturilor, mai ales după vetoul la adresa Rusiei. Am putut să controlăm uh, anumite practici neloiale care ar fi putut să afecteze producătorii într-o situație de uh, într-o situație deosebit de dificilă. Asta înainte să se închidă piața rusă, practic. În Spania, acest sector a fost cel mai afectat de acest embargo. În sectorul uh, produselor lactate, legea a fost de asemenea necesară pentru a fi un supliment la legea comunitară uh, și a regulamentului uh, privind organizarea comună a pieței. Legea spaniolă în legătură cu contractele din acest domeniu a fost publicată cu un an înainte de la intrarea în vigoare a legii despre care vă vorbesc eu din 2013. Și ne-a oferit uh, experiențe foarte valoroase uh, din acest sector al lactatelor. În urma acestei experiențe cu sectorul lactatelor, ne-am dat seama că era nevoie și de un regim de sancționare specific care să se aplice contractelor din uh, Uh, domeniul lactatelor, care a fost inclus în această lege privind lanțul alimentar. Astfel am reușit să consolidăm aplicarea contractelor și respectarea angajamentelor din legea comunitară. Și toate acestea în spre beneficiul producătorilor mai ales. Datorită acestei legi, Agenția de Control și Informații Alimentare este responsabilă din 2015 încoace de coordonarea controalelor efectuate pentru a asigura că sunt respectate controlele din sectorul lactatelor și astfel toate aceste contracte au devenit mult mai eficiente. În ceea ce privește rezultatele obținute până acum, trebuie să vă spunem că de un an și jumătate de când funcționează această agenție de control și informații alimentare s-au făcut în total 633 uh, de uh, inspecții, au fost controlate 3000 de operațiuni comerciale. S-au primit 91 de denunțuri din cauza nerespectării legii, mai ales din partea asociațiilor de producători. Ca rezultat, s-au inițiat 141 de dosare de sancționare. Cel de-al treilea element pe care trebuie să-l ținem, să-l avem în vedere, este sistemul de autoreglementare prevăzut de lege și care permite sporirea cadrului de protecție uh, dincolo de practicile care sunt reglementate. Există un cod de bune practici uh, mercantile în ceea ce privește realizarea de contracte alimentare. Prin acest cod, în mod voluntar, pot fi luate angajamente suplimentare de, câte, de către operator, dincolo de cele stabilite în lege, pentru a uh, Uh, mări uh, nivelul de încredere. Întreprinderile de producție, industria și distribuția, precum și asociațiile aferente, sunt cele care uh, pot să adereze la acest cod. Aderarea se face în mod voluntar, însă vom oferi instrumente pentru a stimula participarea la acest cod. După 2 ani am reușit să implementăm acest cod uh, de bune practici cu asociațiile producătorilor, cu cooperativele din uh, industria spaniolă și cu uh, reprezentanții distribuției. E un text cu 50 de articole care relatează ce angajamente pot fi uh, luate în mod voluntar de către întreprinderi și asociații. Un al patrulea element pe care trebuie să-l trecem în revistă. Puternicul sistem pentru soluționarea conflictelor și litigilor din codul de bune practici, care are ca scop uh, oferirea de soluții rapide și imparțiale în caz de discrepanțe care pot apărea din cauza nerespectării angajamentelor Um, adoptate de către unele întreprinderi sau părți. Sistemul de soluționare a conflictelor presupune noi oportunități de a îmbunătăți relațiile comerciale între operatori. Și așa se va întâmpla odată ce își va începe activitatea și mediatorul, care, la cererea uneia dintre părți, va putea interveni în caz de lipsă de acord, de înțelegere între părțile care semnează un acord. De asemenea, acest lucru se va întâmpla așa atunci când marile companii vor înființa așa numitul apărător al furnizorului pentru a soluționa toate aceste conflicte și litigii. În cod se vorbește de asemenea despre angajamentul clar al operatorilor de a soluționa conflictelor, conflictele ă, dând vadă de bună credință să stabilește astfel o procedură care se bazează pe, modulele, pe modele de arbitraj uh, generale din Spania. În timpul elaborării legii am vrut ca această lege să reziste la testul timpului. De aceea, acest model este completat de un sistem de uh, Uh, supraveghere și monitorizare a întregului sistem alimentar. Observatorul lanțului alimentar reprezintă cel de-a cincea, cea de-a cincea parte a um, acestei legi. Prin munca acestui observator vom putea evalua rezultatele și vom putea identifica ce persoane, ce probleme rămân în continuare. Vom vedea de asemenea dacă pot apărea noi probleme și vom ști cum anume evoluează relațiile comerciale. În ceea ce privește acest observator al lanțului uh, alimentar, vrem să putem identificăm uh, în ce domenii putem face eforturi suplimentare pentru uh, eventuale actualizări ale legii. Deși e o lege nouă și deși nu a fost suficient timp pentru a vedea care sunt toate posibilitățile oferite de această lege, vă pot deja confirma că asistăm la modificări care acum patru ani ne-ar fi părut imposibile. Schimbăm practici și tradiții practic înrădăcinate în timp. Și e clar că va fi nevoie de mai mult timp și de eforturi, însă sunt sigură că ne aflăm pe calea cea bună și sunt sigură că vom atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. Această lege integrează într-o singură normă elementele pe care vi le-am citat anterior. Dincolo de acest lucru, principala, uh, principalul efect pozitiv al acestei legi vine din faptul că a fost o lege elaborată împreună cu toți operatorii. A fost o lege pentru toți, o lege care integrează pe toți, care încearcă să obțină un echilibru între toți operatorii, indiferent de poziția pe care o aceștia în lanțul de distribuție sau lanțul alimentar. Am încercat să îi convingem pe diferiți operatori că trebuie să se recunoască reciproc între ei drept colaboratori. Cu toții trebuie să participe pentru ca lanțul să funcționeze așa cum trebuie și ar trebui să renunțe la atitudinile um, prin care uneori se crea între ei un conflict. E important ca și verigile mai slabe să poată fi protejate, pentru ca întreg lanțul să funcționeze cum trebuie, însă pentru asta e nevoie de eforturile tuturor. Și ca să închei, aș vrea să vă vorbesc despre obiectivele pe care deja le-am atins odată cu punerea în vigoare a acestei legi, obiective care pe viitor se vor dezvolta și mai mult. În primul rând, obținerea unui echilibru în ceea ce privește relațiile comerciale și um, descurajarea practicilor neloiale între operatori. Vrem să avem o mai bună distribuire a valorii generate. Vrem să îmbunătățim de asemenea capacitatea de negociere a producătorilor, deoarece Odată ce drepturile acestora sunt protejate, poziția lor în lanțul alimentar va fi mai bună și vor putea beneficia mai bine de pe urma uh, activităților. De asemenea, o mai mare agilitate în ceea ce privește funcționarea pieței, prin încurajarea inovării și competitivității întreprinderilor. Eu cred că e o lege bună care va duce la o dezvoltare mai echilibrată a sectorului agricol din țara mea agroalimentar. De asemenea, aș vrea să vă transmit astăzi că sunt dispusă să colaborăm cât mai mult, așa cum am făcut-o și cu domnul comisar Hogan. Deci, Parlamentul European poate recurge oricând la noi pentru orice informații, pentru orice sugestii care v-ar putea ajuta. Vreau să închei încurajându-vă să continuați eforturile pentru norme comune care să ducă la o mai bună funcționare a pieței interne și care să crească capacitatea operatorilor pentru a-i ajuta să-și sporească activitățile. Deoarece astfel întreaga economie va avea de câștigat, vom avea mai multe locuri de muncă și de asemenea se va îmbunătăți și poziția noastră pe piețele internaționale. Vă mulțumesc! Pani minister, dziękujemy za informații. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezentare. Pentru că ne-ați oferit aceste informații foarte precise și aș vrea să vă felicit pentru curajul și hotărârea dumneavoastră. Știm care e reacția multor instituții în legătură cu posibile încălcări ale principiilor economiei de piață. Acțiunile noastre sunt foarte clare și foarte concrete. Asta e o bună practică pentru toată lumea. Există o tradiție în acest uh, Parlament ca întâi să dăm uh, cuvântul coordonatorilor. Avem 14 oameni înscriși pe listă. Vă rog să nu depășiți două minute. O să pornesc acum ceasul. Dar imediat ce depășiți timpul, o să vedeți că ciocănelul uh, va începe să bată. Domnul Des va lua cuvântul acum. Mulțumesc, uh, doamne președinte. Mulțumesc, doamne ministru, pentru prezentare. E foarte bine că vă avem alături de noi și trebuie să admit că m-ați surprins plăcut cu programul nostru din Spania. Marriott McGuinness, uh, vicepreședintele nostru, s-a ocupat de acest subiect și a ascultat de asemenea cu mare atenție prezentarea noastră și cred că putem folosi în activitatea noastră multe din lucrurile pe care le-ați spus. E interesant să vedem care sunt posibilitățile naționale. I-am uh, cerut ministrului german al agriculturii să procedeze într-o manieră similară și voi continua să-i cer să folosească oportunitățile naționale care există. Ați spus că un lanț e atât de puternic cât cea mai slabă veriga sa și cea mai slabă verigă sunt uh, producătorii. Eu uh, provin dintr-o asociație de producători de lactate și oricât de mare am fi, suntem mici în comparație cu marile lanțuri de distribuție. Am o întrebare în ce privește lanțurile comerciale, marile lanțuri comerciale au, uh, colaborat, au colaborat ele cu dumneavoastră de bunăvoie sau numai sub presiune? Și de asemenea ați redus uh, plățile, uh, perioada în care se face plățile. Asta e foarte interesant. Puteți să ne spuneți la ce perioade vă gândiți pentru lapte și pentru vegetale? pentru legume fructe. De asemenea, ați vorbit despre modelul de sancțiuni, e extrem de interesant pentru că dacă nu sunt sancțiuni, dacă totul e pe bază de voluntariat, atunci lucrurile nu funcționează. Și spun, vorbesc din experiență aici. Ați vorbit despre controlul oamenilor, asta este un lucru foarte important pentru ca acest tip de sistem să poată funcționa. Sper că aș vrea să, să primesc propunerea dumneavoastră de model în formă scrisă, pentru că ar fi important pentru noi să folosim experiența noastră, munca noastră. Vă doresc uh, numai succes și grupul PPE uh, este foarte bucuros să vadă că aveți un sistem național pe care ne putem baza și noi. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul de Castro. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, dragă Izabela, în primul rând îți mulțumesc pentru prezentarea atât de interesantă, pentru faptul că ne-ai prezentat experiența din Spania în niște clipe deosebite pentru noi aici în Comisia de Agricultură. Astăzi, practic, vom vota textul colegei Mayred McGuinness, cum spunea colegul Des, text în legătură cu practicile neloiale. Deci, iată o coincidență mai mult decât potrivită acum, în momentul în care Parlamentul European va discuta și va evalua aceste practici neloiale din cadrul lanțului alimentar. Nu este nicio îndoială că legea din Spania, din 2013, e o lege care a trebuit să apară din cauza abuzurilor din această filieră agroalimentară, abuzuri care există și în multe alte țări europene. Mă gândesc la țara mea, care în momentul de față are mult de suferit. În Italia au loc acum uh, manifestații, oamenii protestează tocmai din cauza prezenței unei multinaționale care practic controlează întreaga piață pentru laptele proaspăt. E o multinațională europeană, nu e străină. Uh, și asta creează o problemă foarte gravă, deoarece cu mare greutate operatorii reușesc să aibă suficientă putere pentru uh, a putea reglementa lucrurile. Din ce cauză? Nu se fac contracte înscris, există practici neloiale de a, modific- de a modifica în mod unilateral ce s-a stabilit înainte. Deci de aceea eu salut inițiativa din Spania, însă îmi pun întrebarea următoare cât de eficientă este legea atunci când vine vorba de marile companii care sunt puternice și care pot să impună contracte. Contracte pe care după aceea agricultorii și, și crescătorii de animale sunt, se, sunt obligați să le semneze. Astfel și poziția guvernelor devine foarte dificilă. Cum să impună guvernele semnarea unor contracte diferite. Deci asta e întrebarea. Cât de eficientă e legea, mai ales în ceea ce privește contractele cu marile firme multinaționale? Pan Yes, thank you, Chair. Um, I would like to give the floor to... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să dau cuvântul uh, colegului Iusencu pe această temă. Mulțumesc, uh, domnule ministru. Domnul ministru, mulțumesc că ați venit. A fost foarte interesant uh, să vă ascult. Am o întrebare care e legată indirect de lucrurile la care v-ați referit și îmi cer scuze dacă uh, o să aveți senzația că e o întrebare puțin brută, dură. Știm toții că, cu toții că rezistența antibacteriană este o mare problemă în Europa și asta vine parțial din furaje, din faptul că sunt furaje medicalizate. Știm că Spania e una din țările care au cea mai mare problemă cu aceste cu această chestiune și totuși avem parlamentari din Spania care se luptă să dilueze legislația privind furajele medicalizate. Vreau să vă întreb, susțineți această poziție ca ministru? Care este opinia noastră? Uh, credeți că uh, eforturile acestor parlamentari care nu sunt din, țara, din partidul noastră, dar sunt din țara noastră, sunt în regulă? Și uh, Considerați că uh, darea de antibiotice preventive animalelor e una din problemele uh, care afectează regulile pieței libere și aș vrea să primesc răspunsul noastră și oral și înscris, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult. Dziękuję pani poseł Sedra. Gra- Domnul, doamna Sedra. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, spune doamna Senra. Eu am fost una din coordonatoarele care nu am fost de acord cu vizita dumneavoastră astăzi aici, deoarece știam de la bun început că veți lăsa pe din afară unele chestiuni fundamentale. Dumneavoastră ați dat exemplu sectorului lactatelor. După părerea mea, manifestațiile din această vară și mobilizările și faptul că trei organizații au refuzat să semneze acordul semnal. Deci asta cred că pune clar sub semnul întrebării succesul pe care dumneavoastră uh, um, l-ați prezentat astăzi aici în legătură cu această lege. Sistemul public de reglementare despre care vorbiți dumneavoastră prin această la, lege a lanțului alimentar lasă-vă din afară un element cheie, și anume prețul cu care se plătește produsul respectiv. De ce? Când se reglementează, nu se reglementează deloc nici producția, nici piețele. Nu se evaluează de asemenea modul în care sunt afectate legile concurenței. Se impun nu se impun niște negocieri reale legătură cu prețul pe care îl vom primi pentru produsele noastre. Contractul obligatoriu uh, nu e decât uh, o nouă povară pentru producători, care știu cât vor primi, însă știu, bineînțeles, că nu primesc prețul necesar pentru a putea trăi de pe urma producției lor. Și când spuneați că s-a înregistrat o consolidare a puterii de negociere, puneți-vă să am mari îndoieli. În statul spaniol existau și există organizații interprofesionale, unde sunt reprezentate toate părțile din lanțul alimentar. Existau și există organizații agrare care îi reprezintă pe producătorii din statul spaniol. Doamnă ministru, nu trebuie inventat nimic, trebuie doar să reglementați lucrurile pentru a obține într-adevăr niște negocieri pentru niște prețuri minime de remunerare pentru a putea trăi în mod demn de pe urma producției uh, agrare și de, și de pe urma creșterii de animale în statul spaniol. Mulțumesc! Hausling. Mulțumesc, domnul Hausling. Señor presidente, señora ministra. Are cuvântul uh, colegul Sebastian. Reprezentantului ALDE, vreau să spun că nu toți deputații din Spania suntem de acord cu ceea ce sprijină doamna ministru. Poate că alte grupuri, însă nu neapărat și al meu. Doamna ministru, aveți dreptate. Faptul că în sfârșit există o lege a, înseamnă că lucrurile s-au îmbunătățit, însă dumneavoastră sunteți conștientă, așa cum a spus doamna Serna, nu există o referință clară în ceea ce vrește prețul minim pentru remunerarea producătorilor. Deci dacă nu avem asta, toată legislația practic uh, e deficitară. Suntem destul de sceptici. Vorbeați despre codul de bune practici, sistemul de autoreglementare. E un cod voluntar, ceea ce înseamnă că legea nu prea are mare forță în acest caz. Am o întrebare. Știți că țara noastră, mai ales în ceea ce privește sectorul uleiului și al uh, legumelor, unde uh, se exportă foarte mult și unde capacitatea de uh, uh, depozitare e redusă. Deci, vă întreb, aici puterea de negociere nu e foarte puternică. E un sector care exportă în alte țări din Uniunea Europeană. Avem o directivă care îi protejează pe consumatori de abuzurile uh, Uh, din cadrul uh, lanțului comercial. Însă, Uniunea uh, Europeană oferă încă o dată tot un cod de bune practici și încă o dată e un cod de bune practici pe bază voluntară. Marea parte a producției de fructe și legume care nu a putut fi exportată în Rusia din cauza unei decizii politice pentru care au plătit producătorii nu era pentru piața spaniolă, ci pentru piața europeană. Noi, și așa crede și Parlamentul, că fără o directivă europeană clar puternică, care să-i protejeze pe toți producătorii, această, această lege nu va avea niciodată toată tăria necesară. Deci ce credeți despre acest lucru? Cincuie, Pamposul Ferrand. Mulțumesc, domnul Ferrand. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Mulțumesc pentru acest schimb Aș vrea să vă spun uh, direct că discutăm aici al N-lea text uh, de lege europeană privind dezechilibrul dramatic care există de multă vreme în lanțul de aprovizionare alimentară. Majoritatea agricultorilor europeni produc astăzi în pierdere. În același timp, scăderea prețurilor materiilor prime agricole nu uh, s-a văzut și în prețurile pe care le plătesc consumatorii. Deci putem să continuăm să audiem reprezentanții fiecarei țări membre ca să vedem uh, ce măsuri s-au luat împotriva acestei stări de fapt, dar asta nu o să schimbe nimic. Știm cu toții, uh, toți cei care ne aflăm aici, că originea acestei probleme se găsește în primul rând în, uh, într-o politică agricolă comună care a renunțat la orice reglementare a prețurilor și volumelor de producție, în al doilea rând într-o concurență europeană care interzice orice reacție a producătorilor la volatilitatea și opacitatea prețurilor și că nu se luptă în mod eficace împotriva abuzurilor de poziție dominantă atât în industria agroalimentară cât și în marea distribuție comercială. Și închei spunându-vă că uh, aceste uh, piste pe care trebuie să mergem Uh, se leagă de concentrarea din domeniul agricol și al distribuției, care s-a accelerat și a întărit din ce în ce mai mult și a sclerozat sistemul. Cred, doamnă ministru, că dincolo de aceste discuții uh, nu facem altceva decât să tergiversăm. Haideți să nu mai tergiversăm și să cerem o reformă totală a dreptului concurenței în Europa. Mulțumesc foarte mult. Doamna McGuinness va avea cuvântul acum. Raportor pentru aviz. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, doamna ministru, pentru că vă aflați alături de noi. În mod normal avem miniștri invitați doar atunci când, sunt, când au președinția Consiliului. E bine că sunteți aici ca să ne vorbiți despre experiențele noastre și a încuraja și pe alții să vină. Cred că sunt trei lucruri foarte clare. În primul rând, în Spania ați văzut că era nevoie de acțiune și ați, ați acționat de la nivel politic. Uh, deci vă felicit pentru asta. În al doilea rând, ați combinat uh, legislația cu autoreglementarea, pentru că în acest moment, la nivel european, avem un cod voluntar, inițiativa privind uh, lanțul de aprovizionare, avem o legislație propusă de la nivel european deci m-ar interesa opinia noastră în legătură cu eventuala compatibilitate a acestor două opțiuni. Al treilea lucru, și ați menționat acest lucru în prezentare, se referă la sustenabilitatea lanțului de furnizare. Și cred că aici trebuie să ne concentrăm și să recunoaștem că uh, Uh, după cum, opera, uh, cum se mișcă lucrurile, inclusiv uh, legea concurenței, se pune întrebarea dacă acest lanț de furnizare poate susține acest nivel de concurență dezlănțuită. Deci aș vrea comentariile noastre. Ca și domnul Dez, aș fi foarte bucuroasă să am o copie a discursului noastre. Mi s-a părut foarte interesant și am vrea să avem o copie a discursului pe care l-ați dat. Există, au fost preocupări legate de legea concurenței atunci când ați introdus această inițiativă legislativă și aș vrea să știu dacă a existat multă rezistență și din partea cui s-a manifestat aceasta și ce, cum rămâne cu vocea consumatorilor, pentru că mulți spun că trebuie să fim mai atenți la consumatori. Părerea mea e că interesele consumatorilor și producătorilor, producătorilor nu sunt atât de divergente și că nu e incompatibil să protejezi interesele producătorilor și în același timp și pe cele ale consumatorilor. Uh, foarte curând vom vota raportul meu, dar cred că prezentarea noastră a fost o deschidere foarte bună pentru acel vot și pentru munca care sper că va continua aici. Mulțumesc foarte mult. Mai sunt și alți colegi care doresc să intervină, așa încât o să vă rog pe toți să fiți cât mai succinți. Avem și niște oaspeți din Italia cărora le urez un călduros bun venit la această reuniune interesantă a Comisiei de astăzi. Doamna Garcia. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. mulțumesc, doamnei ministru, pentru prezența dumnei astăzi aici și vreau să transmit felicitări guvernului spaniol pentru această inițiativă de pionierat, practic, din țara noastră, care a dus la rezultate atât de bune. Ca prim pas, a fost foarte interesant, a fost o inițiativă foarte bună. Doamnă ministru, aș vrea să vă întreb următorul lucru. Nu credeți că această lege poate fi uh, îmbunătățită dacă am avea o astfel de inițiativă la nivel european, nu doar uh, național? Ar fi important ca toate verigile din lanțul alimentar să ajungă la o înțelegere. Avem o piață comună, avem uh, o astfel de structură, ar fi bine să avem o astfel de structură comună în toate statele membre. Ceea ce prește laptele s-a menționat în această dimineață. Eu cred că pachetul uh, lactate european poate fi îmbunătățit, deoarece trebuie uh, îmbunătățită, crescută influența organizațiilor de producători. Aceștia trebuie să poată interveni cu mai multă putere în cadrul lanțului alimentar. Nu credeți că pachetul lactatelor ar trebui să meargă în această direcție? Și o a treia întrebare, doamnă ministru. Agenția spaniolă de supraveghere și monitorizare și informații. Nu cred de asemenea că e o idee bună. N-ar fi bine ca toate statele membre să aibă această capacitate de a observa ce se întâmplă pe piață, de a face anchete în caz de probleme. Acest exemplu spaniol, în ceea ce privește sancțiunile economice puternice, poate fi poate un exemplu, un um, model pe care să-l exportăm și în alte state membre. Mulțumesc foarte mult, doamna Wheeler. Gracias, presidente, bienvenida. Mulțumesc, bine ați venit, doamnă ministru, spune doamna Aguilera Garcia. Trebuie să vă spun că, în primul rând, nu mi se pare adecvată intervenția dumneavoastră astăzi aici, deoarece suntem la trei săptămâni de la alegeri. Pe 20 decembrie vom avea alegeri, deci nu prea e potrivită prezența dumneavoastră aici. Uh, din politețe, atunci când suntem în perioada electorală, reprezentanții guvernelor n-ar prea trebui să vină pe aici. Însă, în orice caz, eu vă urez totuși bun venit ca membru a Guvernului Spaniei, care e la putere în țara mea. Vreau să vă spun următoarele lucruri. Dumneavoastră v-ați referit că acum patru ani situația era cum era, că între timp lucrurile s-au bunătățit foarte mult. Nu putem spune că totul s-a soluționat în țara noastră pentru agricultori și pentru crescătorii de animale. E o lege cu intenții bune, după părerea mea care vine cu soluții interesante. După părerea mea, elementul cel mai interesant e regimul de sancționare și înființarea unei agenții, acestei agenții. Deci acestea sunt elementele cele mai pozitive, însă două lucruri fundamentale nu au fost soluționate. Lucruri pe care cer să le soluționeze, să fie soluționate agricultori. și anume utilizarea produselor de bază ca produse reclamă și nici nu s-a reglementat vânzarea în pierdere sau uh, vânzarea care apare în anumite sectoare uh, în situații foarte negative. Coordonatorul meu s-a referit la acest lucru. Există două industrii majore în sectorul lactatelor european care au renoit contractele cu sectorul de producție din Spania. Au renoit cu un contract cu prețuri mai scăzute. Asta a fost îmbunătățirea. Și nu pot să rătez ocazia. Vom discuta și despre Tunisia. Doamnă ministru, aș vrea să știu ce părere are guvernul Spaniei în legătură cu creșterea cotelor pentru uh, Tunisia și pentru purtătorul de cuvânt de la ALDE vreau să-i spun următorul lucru. Ignoranța văd că uh, își bate cu pumnul în piept aici. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, ministrė, noriu... Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Rope. Doamnă ministru, eu aș vrea să vă mulțumesc pentru că ne-ați făcut o prezentare a situației dumneavoastră și mă bucur foarte mult să văd că nu ați așteptat încurajări, ci ați preluat inițiativa și aveți deja rezultate bune. Am o întrebare. Nu credeți că ar fi mai bine să existe un sistem uniform european în loc de 28 de sisteme naționale, ceea ce ar putea duce la conflicte, la încălcări ale legislației și la procese în final? Cred că sectorul lactate se confruntă cu cea mai dificilă situație. Prețurile sunt foarte mici și producătorii de lapte și consumatorii de lapte din Lituania mi-au transmis ieri o petiție semnată de 4.000 uh, și jumătate de oameni, o petiție care ne încurajează să creăm un sistem al laptelui uniform cu un sistem de plăți uniforme. Cred că ar trebui să lucrăm pentru a împiedica viitoarele crize și să ne asigurăm că agricultorii noștri nu resimt efectele negative ale crizei. Cred că toate statele membre ar trebui să se asigure că producătorii de lapte și agricultorii au o poziție de negociere puternică. Care este părerea dumneavoastră în ceea ce privește posibilitatea creării unui sistem uh, european? Vă urez succes în continuare pentru a vă îmbunătăți uh, uh, sistemul pe care îl aveți. Doamna Köstinger. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc, domnul ministru, pentru că ați venit uh, aici. Vă mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă. O să am o întrebare foarte scurtă. Ne concentrăm foarte mult pe dimensiunea europeană și cred că ar fi esențial să renunțăm ușor la această dimensiune voluntară și să trecem la o dimensiune obligatorie, având în vedere problemele pe care le-am avut în lanțul alimentar din Europa. Și pe baza experienței dumneavoastră recente, care credeți că sunt slăbiciunile pe care le-ați identificat cu noul sistem? Ce ați îmbunătățit? care ar fi uh, ghidajul specific pe care l-ați oferi Europei uh, pe baza învățămintelor trase din experiența proprie? Domnul Buda. Doamna ministru și în același timp mulțumiri pentru expunerea făcută. Am o întrebare punctuală și foarte scurtă legată de sectorul cărnii de um, porc. Am fost în Spania și am discutat cu câțiva uh, cetățeni de, de aici și am uh, aflat că de, kilogramul de carne de porc este ușor peste un euro și ceva la vânzare. Aș vrea să vă întreb cum reușiți să asigurați supraviețuirea acestui sector în condițiile în care prețul de cost a unui uh, kilogram de carne este sensibil egal cu cel uh, de vânzare. Există mecanisme care vin în sprijinul acestui sector din partea guvernului, astfel încât îl ajută să supraviețuiască, pentru că altfel nu înțeleg cum poate acest sector să supraviețuiască, repet, în condițiile în care prețul de vânzare pentru kilogramul de carne este sensibil legat cu cel de producere. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Cred că Întrebarea mea a fost deja pusă de alte două persoane, spune domnul Brennan. Dumneavoastră ați introdus o abordare juridică specifică în Spania. Ar fi util dacă am avea o abordare europeană sau asta ar cauza probleme la nivel spaniol? Deci ar ajuta să avem legislație suplimentară la nivel european sau v-ar împiedica acest lucru? Mulțumesc, domnul Bogovici. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei ministru pentru prezența domniei sale aici. Ne-ați vorbit despre abordarea spaniolă. Din păcate, constat că la nivel european noi nu vrem să mergem pe această cale. Deci felicit Spania pentru ceea ce a făcut. Ceea ce mi se pare extrem de important este că aveți, pe de o parte, o lege cu sancțiuni, cu supraveghere, cu mijloace, mijloacele necesare de control și, pe de altă parte, aveți sistemul de autoreglementare sistemul de uh, rezolvare a conflictelor, observatorul și așa mai departe. Ceea ce este important în pregătirea acestui tip de legislație este tocmai includerea tuturor actorilor. Uh, dar uh, și includerea publicului, a consumatorilor. Eu nu sunt foarte optimist. Nu cred că putem în sectorul agricol să câștigăm în fața monopolurilor, în fața marilor corporații, dar cred că este foarte important să includem și publicul, consumatorii. Trebuie să continuăm în aceste eforturi și să ne inspirăm din experiența Spaniei. Dar eu nu cred că este posibil să adoptăm o asemenea lege în toate țările europene. Eu cred că ar trebui să ne gândim totuși la o abordare europeană. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Andriu. Domnule Andriu, mă scuzați. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și eu, doamne ministru, pentru prezentarea sa pentru că vorbim despre o problemă comună tuturor și măcar aveți meritul că ați acționat și că ați, uh, v-ați gândit și la reacții pe baza acestor contracte. Întrebarea mea este simplă. Într-un parteneriat trebuie să știm dacă avem uh, o poziție dominant-dominat și această întrebare legată de preț a fost foarte bună. Cine stabilește prețul? Cum se stabilește prețul în uh, această abordare pe care o aveți dumneavoastră? Mulțumesc, domnul Hasselkamp. Doamna Hasselkamp. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru. În fiecare an Uh, sute de tauri mor în Spania, uh, în coride, mor uh, o, moare, o moarte lentă și dureroasă și mai mult decât atât, multe sate din Spania au niște festivaluri în care se desfășoară practici barbare împotriva uh, taurilor spre exemplu, în Torre de la Vega, uh, oamenii pe cai ucid uh, uh, taurii cu sulițele. Sau, în alte părți, taurilor li se dă foc și sunt urmăriți atunci când o iau la goană. Mulți uh, europeni și majoritatea cetățenilor spanioli vor ca aceste fenomene să se uh, să înceteze. Parlamentul European vrea să pună punct coridelor și ar trebui să nu mai subvenționăm uh, creșterea taurilor în aceste scopuri. Când aveți de gând să interziceți aceste practici oribile, pentru că este, din punctul lor de vedere, ar trebui să fie de ajuns. Mulțumesc, domnul Cușmiuc. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule, domnul ministru, am două întrebări pe care aș dori să vi le adresez. Legea pe care ați descris-o astăzi este în vigoare de aproape un an. Sau, de fapt, de mai bine de un an. Ar, ați putea să ne spuneți mai multe legate de efectele acestei legi asupra vieții agricultorilor, dacă situația acestora s-a îmbunătățit și uh, care a fost efectul legii asupra prețurilor la consumator. Au crescut prețurile? A doua întrebare pe care o am, domnul ministru. Există o, in, o instituție care se asigură că această uh, lege este aplicată și există niște penalități. Care sunt acestea? Doamna Martinez. Gracias, señora ministra, por estar aquí. Vă mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră, deși nu e tocmai momentul cel mai potrivit, dar fiindcă ne așteaptă alegerile. Ceea ce privește această lege privind îmbunătățirea lanțului alimentar, dumneavoastră ați spus că îmbunătățim mult lucrurile, însă totuși are multe lacune. Cum puteți spune că a îmbunătățit atât de mult uh, viața agricultorilor când în ultimul an uh, veniturile lor au scăzut cu 7%? Cum vă puteți mândri când trecem printr-una din perioadele cele mai sumbre pentru producătorii de lapte? ce concluzie pot să trag? Dumneavoastră și cu mine trăim în lumi și în țări diferite, paralele. Credeți că e suficient doar ca uh, uh, multinaționalele să se implice puțin sau nu credeți că ar trebui schimbat modelul cu tot pentru ca într-adevăr să fie uh, valorificată munca producătorilor și agricultorilor așa cum trebuie? Vă mulțumesc, domnul Șaie. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, ik kijk naar de minister. Mulțumesc, domnule președinte. Mă uit la doamna ministru. Acesta este un subiect care tot revine pe ordinea noastră de zi. Eu am fost implicată în demonstrațiile agricultorilor de la Bruxelles și întrebarea mea specifică pentru dumneavoastră este, dumneavoastră sunteți un exemplu bun în țara proprie, dar știu că și belgienii au un program bun aveți o poziție activă în Consiliu. Știu că sunteți ocupată în țara proprie, dar cred că ați putea face mult bine și la Consiliu. Cum am putea să rezolvăm toate aceste probleme? Dacă ai nevoie de bani în uh, cadrul uh, acestei crize, trebuie să știi cum poți să-i obții. Nu Caputo. Nu Caput are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să-i mulțumesc uh, doamnei ministru pentru intervenția dumneiei și pentru faptul că a venit astăzi aici. Eu aș avea câteva gânduri. În primul rând, felicit în primul rând guvernul spaniol. Nu avem atât de mult feedback pentru a evalua într-adevăr eficiența legii, deși cred totuși că uh, e o practică bună care merită să fie uh, copiată și de alții la nivel european. Deci eu cred că ar fi bine să ne gândim la o lege armonizată în acest domeniu. Doamnă ministru, de două ori ați menționat conceptul de fraudă alimentară în discursul dumneavoastră. Cred că, de fapt, acesta este principala noastră problemă în acest domeniu, în Uniunea Europeană. Ar trebui să știm cum și în ce măsură credeți dumneavoastră că putem lansa o procedură europeană pentru a identifica mai bine acest concept de fraudă alimentară, mai ales în ceea ce privește, de exemplu, indicațiile geografice uh, protejate. Wyczerpaliśmy listę mówców. W sumie 23. Bun, am epuizat lista de vorbitori. Avem, am avut 23 de vorbitori care au adresat întrebări, doamne ministru, și am și eu o întrebare. V-ați prezentat acest proiect și colegilor ministrii agriculturii. Evident, ați vorbit despre aceste soluții de mai multe ori, dar ați prezentat acest program uh, în mod oficial ca o soluție juridică din partea Spaniei la Consiliul Agri. Doamna ministru, o să vă rog acum să răspundeți la întrebările care v-au fost adresate și vă dau cuvântul. Bueno, pues muchísimas gracias. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, vă mulțumesc tuturor pentru intervențiile făcute. Voi încerca să răspund la toate întrebările, deși unele dintre întrebări nu prea au de-a face cu această lege privind îmbunătățirea funcționării lanțului alimentar, însă a fost o ocazie de a exprima poziția spaniolă, deși într-un alt format, să zicem așa, decât cel pentru care am venit astăzi aici. Domnul Des mă întreba dacă Marea Distribuție a, a acceptat în mod voluntar sau au fost presionați să accepte. Bineînțeles, Marea Distribuție prefera situația de dinaintea legii, deoarece avea o poziție dominantă care le permitea să obțină o valoare mai mare în uh, lanțul alimentar, valoare care provenea de la alți participanți din lanțul uh, alimentar. Însă v-am spus, e o lege pentru toți. Uh, toate părțile s-au implicat. De la bun început, distribuția a făcut parte din negocieri, din prima până în ultima clipă. E o lege care a fost adoptată Uh, la timp, deci e foarte ambițioasă, însă tot timpul a fost adoptată cu acordul și cu unda verde a tuturor, inclusiv a distribuției, care trebuie să-și modifice practicile. Guvernul, practic, i-a obligat să-și modifice practicile. Deci, da, e o lege sprijinită la care a aderat și distribuția. Codul de bune practici mercantile, care e voluntar. Negocierile au durat vreo 2 ani, însă și aici am avut practic acordul marii distribuții. Deși e un cod voluntar, noi ne dorim ca uh, aderările la acest cod, uh, cod să fie cât mai numeroase. Degeaba ai tu ceva pe bază voluntară dacă uh, cei care nu, cei care se alătură acestui cod nu îl respectă. Să, și în acest caz s-au alăturat și cei din distribuție. Vorbeați de fructe și legume și de termene. Agenția de Informații și Control are un plan de controle. Un plan care e practic tot timpul revizuit și se adaptează la circumstanțele care pot apărea. Anul trecut, când s-a lansat acest plan de controle, am controlat mai mult uh, ce se întâmplă în sectorul fructelor și legumelor, care a pierdut uh, o mare parte din cota de piață din cauza embargoului la adresa Rusiei. Deci am încercat să-i protejăm, am făcut mai multe controle toate verigile din lanț. De asemenea și încercăște sectorul lactatelor. Știți că situația din Spania nu e prea diferită de ce se întâmplă în alte state europene. Aici planul de, control de control um, ține cont uh, mai ales de ce se întâmplă în sectorul lactatelor, deci să fac inspecții și controle. Această agenție efectuează controle dinamice, controlele se pot schimba în funcție de nevoi, de sensibilități, în funcție de ce se întâmplă în fiecare din sectoarele vizate. Și bineînțeles că voi transmite intervenția mea tuturor celor care și-o doresc. Vă pot trimite și textul de lege, dacă doriți, pentru a vedea în detaliu cele cinci elemente pe care eu le-am trecut astăzi în revistă aici. Sunt uh, la dispoziția dumneavoastră membrilor acestei comisii, așa cum am spus și în intervenția mea. Coordonatorul de la grupul socialist, domnul Paolo, Pablo, Paolo de Castro, vorbea despre sectorul lactatelor și modificarea unilaterală a contractelor din partea multinaționalilor. Eu vă spuneam cam care erau practicile înainte, practici care acum sunt interzise și sancționate. Un contract nu mai poate fi modificat. Deci înainte să semnezi un contract trebuie să fii informat în legătură cu conținutul acestea. Există niște cerințe minime pentru un contract. Nu orice contract e valabil. Trebuie respectate de niște exigențe, niște cerințe minime. Și legea se aplică oricum tuturor uh, companiilor, indiferent de dimensiunea lor. Uh, deci nu există măsuri speciale pentru multinaționale. Uh, mai ales că știm că în cazul acestora există o poziție dominantă care dezechilibrează situația. După cum spuneam, există o serie de practici comerciale neloiale, abuzive, care sunt definite, sunt sancționate, iar în contract există niște cerințe minime. Orice contract în domeniu trebuie să respecte aceste cerințe și dacă nu sunt respectate acestea, părțile pot fi sancționate membru vorbea despre rezistența antibacteriană, care, bineînțeles, nu e ceva ce se reglementează în uh, legea privind bunătățirea lanțului alimentar. Însă trebuie să vă spun că Spania aplică cu multă rigoare strategia privind rezistența antimicrobiană ca toate celelalte state europene, conform uh, legii europene. Și că, bineînțeles, nu trebuie să facem uh, confuzie între rezistența antibacteriană la animale Uh, și metoda de administrare a medicamentelor. Ar fi o dezbatere care ne-ar uh, duce pe, alte, pe altă cale. Noi întotdeauna am pledat pentru reducerea uh, administrării de uh, antibiotice. V-am spus, deci noi aplicăm în mod riguros strategia privind rezistența antimicrobiană, o facem uh, respectând legea comunitară. Doamna Senra vorbea despre sectorul lactatelor, despre faptul că avem o criză europeană în acest sector, nu doar în Spania. Spunea că în Spania au fost afectați foarte mult producători și că totul depinde de gradul de organizare. Doamna Serra aș avea două comentarii. În primul rând, tot ceea ce a făcut acest guvern pentru sectorul lactatelor de la început și toate beneficiile aceste legi pentru sectorul lactatelor. Deci toate acestea s-au înregistrat la nivel spaniol, deci nu în cadrul comunitar. În primul rând, guvernul spaniol a apărat politica agricolă comună, deci nu doar bugetul, 47 de miliarde, o sumă care e mai mare decât suma de care au dispus spaniolii în perioada anterioară de a cadrului financiar. Sectorul lactatelor a beneficiat mai mult. Noi am respins uh, taxa asupra laptelui, nu toată lumea a fost de acord cu noi, știm că a avut mult de suferit sectorul lactatelor. În 2012 uh, s-au uh, acordat uh, vreo 15 milioane de euro de la bugetul de stat pentru a face față problemelor. 15 euro pe hectar e media. S-ar fi pierdut 50% uh, din ajutoare prin impunerea taxei la lapte dacă am fi fost de acord cu așa ceva. Deci noi în urma uh, încetării sistemului de cote am, ceru, am crescut ajutoarele cu 56%. Uh, Asta în cadrul ajutoarelor uh, asociate. În ceea ce privește negocierea acordurilor din 7 septembrie cu Comisia Europeană, noi am spus întotdeauna că ne vom proteja sectorul lactatelor. Am spus că din cauza situației prețurilor, nicio exploatație nu ar trebui să închidă. Vom recurge la toate măsurile legale la nivel național și la toate măsurile uh, comunitare. De asemenea, vom face tot posibilul în cadrul lanțului alimentar pentru a apăra pe crescători. Deci avem niște metode aprobate de comisie. Am negociat uh, o sumă de 25,5 milioane de euro pentru acest sector, asta pe lângă măsurile de la nivel național. I-am ajutat de asemenea pe mm, producători să se organizeze și de asemenea promovăm consumul dincolo de măsurile comunitare. Și în mod specific uh, mă pot uh, referi și la legea specifică sectorului laptic. De asemenea, înlesnim acordarea de credite producătorilor de lapte uh, și, de asemenea, am impus obligativitatea contractelor. Organizația interprofesională din sector, de asemenea, are un rol mai bun. Avem și un program de consum al laptelui în școli, iar comunitățile autonome trebuie să uh, aplice anumite măsuri în cadrul dezvoltării rurale și lucrăm la elaborarea unui plan în acest sector, uh, colaborăm foarte mult cu acest sector și suntem și trebuie să vă spun că ieri a avut loc primul for uh, al întreprinzătorilor în acest sector. Avem și șapte măsuri adiționale cu o sumă de 31 de milioane euro. Ajutorul direct e de 30 de euro pe vacă. Și mai ales uh, producătorii din Galicia, din nord-vestul Spaniei, vor avea cel mai mult de câștigat îmbunătățim transparența în ceea ce privește transmiterea de valoare în cadrul lanțului și de asemenea respectăm toate angajamentele în ceea ce privește programul uh, viabil de producție de lactate. Facem tot posibilul pentru a proteja și calitatea uh, producției de lapte și de brânzeturi, uh, protejăm de asemenea și ocrotim și încurajăm producția bio de asemenea. Iată, astea sunt o serie din măsurile pe care noi le-am avut pentru sectorul lactatelor în 2015. Peste 80 de milioane de euro în plus au fost mobilizate de guvernul Spaniei în 2015, pe lângă cele 220 de milioane. Astfel am încercat cât de cât să ușurăm situația de pe piață prin aceste lichidități care au fost injectate, mai ales pentru exploatațiile care aveau cea mai mare nevoie. De la început, acest guvern a dezvoltat pachetul de lactate. Avem recunoașterea acum organizațiilor de producători și cred că am fost printre primele țări europene care am făcut acest lucru și eu. Dat fiind că am fost printre primii, avem mai multă experiență în ceea ce privește organizațiile de producători, există cerințe mai mari atunci când se fac contractele. Și producătorii spanioli dispun de ceva ce nu dispun alții. Contractele sunt obligatorii și există și un regim de sancționare prin legea pe care v-am prezentat-o eu astăzi aici. Deci contractele sunt obligatorii, contractele obligatorii nu există în alte state membre, deci sunt pe bază voluntară. Însă Atâta timp când nu există un regim de sancționare în caz de nerespectare a contractelor, nu pot fi protejați producătorii așa cum sunt protejați în Spania. Puterea lor de negociere a, uh, a fost sporită. Au mai multă forță acum să se organizeze între ei. De asemenea, nu putem spune că din acest punct de vedere ar exista un sector care să fie mai protejat în Spania decât cel al producătorilor de lapte. Domnul Sebastian vorbea despre un preț minim. Eu cred că dacă noi eu cred că noi trebuie să oferim forță de negociere, însă n-ai cum să vorbești de stabilirea de prețuri minime. Uh, Asta ar contraveni tratatelor, ar uh, contraveni uh, legilor de concurență europene, dar și spaniole. Deci nu ai cum să stabilești așa ceva. Achiul uh, comunitar face parte din legislația tuturor statelor membre. De asemenea, spuneați că acest cod de bune practici mercantile nu era suficient deoarece era pe bază voluntară. Poate că nu m-am exprimat eu suficient de bine în intervenția mea, însă vorbeam despre cinci părți. Reglementare administrativă și autoreglementare. Un pas în plus pe lângă ceea ce e obligatoriu. Totul e foarte bine descris. Știm că există un regim de sancționare și dat fiind că există și o agenție care controlează și monitorizează situația, care poate impune sancțiuni, atunci clar că trebuie respectate aceste măsuri, iar codul de bune practici e ceva în plus pe lângă obligativitatea regimului de sancționare impus de către această lege. După cum v-am spus la început, totul este reglementat la nivel național. Domnul Fer vorbea despre concentrarea numitor actori în uh, cadrul distribuției. Da, e un lucru evident, ceva ce constatăm în toate țările și la nivel internațional. De aia e important să încurajăm organizarea producătorilor între ei. Și dincolo de această lege, guvernul nostru s-a concentrat pe organizarea întregului sector. Pe de o parte, prin recunoașterea organizațiilor de producători, nu doar în sectorul lactatelor, uh, s-au încurajat organizațiile interprofesionale și de asemenea există niște norme de integrare uh, a cooperativelor. E important pentru că acestea să aibă o putere mai mare și să vorbească uh, și să negocieze pe picior de egalitate cu cei care le cumpără produsele. Asta este una din principalele legi uh, încurajate. Deci, pe lângă programul de dezvoltare uh, Uh, anuală vom avea 255 de milioane tocmai pentru uh, sporirea puterii uh, sectorului de producție. În ceea ce privește noul cadru de concurență, doamna Mayred McGuinness vorbea despre nevoia de a revizui situația concurenței. Sectorul lactatelor e o excepție. Organizațiile de producători pot vinde până la 33% din producție. Noi, prin această lege, am ajuns mai departe decât ceea ce prevedea legea concurenței. E o lege pe care am elaborat-o cu Ministerul Economiei și acum în ceea ce vrește protecția consumatorilor. Eu cred că nu există protecție mai proastă sau lipsă de protecție pentru protecție. Uh, decât în situațiile în care sectorul agrar uh, este practic uh, obstaculizat, este practic uh, stăvilit în dezvoltare. Să ai nevoie să avem de standarde ridicate, de calitate, de igienă, de sănătate și avem toate acestea la nivel internațional. Eu cred că dacă pierdem din țesutul agricol și agrar din Uniunea, din Uniunea Europeană, consumatorii vor avea de suferit, deoarece noi suntem mai buni în ceea ce privește calitatea. Dacă nu ocrotim inovarea din partea industriei și a sectorului de producție, în mod implicit uh, vom proteja mai puțin consumatorii. Prin lege vrem, de asemenea, o distribuire echilibrată a valorii Uh, valoare, valoare care să fie obținută prin niște relații comerciale mai echilibrate. Și asta e clar că nu îi afectează întotdeauna direct pe consumatori. Pentru noi e foarte important deci, să existe această relație mai echilibrată la negocieri și producătorii să obțină venituri mai mari. Doamna era se întreba dacă legea poate fi îmbunătățită și poate fi extinsă la nivel european. Eu spuneam că această lege, care e în vigoare de un an jumate și a dat deja rezultate, e o lege care trebuie rodată mai bine, să vedem care sunt uh, beneficiile maxime. Prin observator, legea ne va da și mai multe rezultate bune. Observatorul va vedea mai bine cum funcționează lanțul alimentar și va evalua permanent modul în care funcționează legea. Se vor putea include alte sugestii, va putea fi actualizată legea. Legea deci stabilește mecanisme de auto-îmbunătățire. da, și eu cred că ar fi bine să avem o astfel de lege la nivel european și aici vreau să îi mulțumesc Parlamentului European pentru lucrările care sunt în curs și pentru lucrările care au fost făcute până acum. Vă mulțumesc de asemenea pentru invitația pe care mi-ați dat-o să vin astăzi aici. E o dovadă vie a faptului că dumneavoastră vă asumați acest angajament de a soluționa această problemă pe care o toate statele membre și pe care o are întreg, probleme pe care le au um, întreg sectorul comunitar. Deci, încă o dată vă spun că sunt la dispoziția dumneavoastră pentru orice colaborare, vă pot da informații mai mult, um, informații suplimentare în legătură cu experiența Spaniei și pe măsură ce vom înainta, pe măsură ce vom avea un sistem comunitar în acest uh, domeniu, cu atât mai mult vor fi protejați consumatorii. Avem o piață unică, iar relațiile comerciale între toți operatorii și între statele membre sunt practic nesfârșite, nelimitate. De aceea e foarte important să avem o soluție comunitară, așa cum spuneam la începutul intervenției mele. În ceea ce vrește organizațiile de producători, se vorbea despre sectorul lactatelor. Am spus că sunt mai protejați crescătorii din Spania decât în alte țări. Legea lanțului alimentar a fost uh, modificată pentru a putea include și un regim de sancționare pentru sectorul lactatelor. Acum, referitor la Agenția de Informații și Control. E un element esențial în aplicarea acestei legi. lege care doar interzice, dar nu sancționează, nu reprezintă decât o declarație de principiu, de bune intenții și de recomandări. Haideți să fim cu toții cu minți, însă de fapt e o lege care în practică nu are nicio valoare. Această agenție e practic uh, dovada funcționării legii. Are capacitate de a lansa anchete, dosare și de a putea uh, impune sancțiuni. Um, în mod progresiv în caz de uh, nereguli repetate. Doamna Aguilera vorbea despre vânzarea uh, în pierdere. Dumneavoastră știți bine, am fost responsabilă de acest lucru în Andaluzia. Avem o lege care reglementează aceste situații. E vorba de vânzările cu amănuntul. Dar știți și dumneavoastră că e o competență a regiunilor, ci nu una națională. Multe denunțuri sunt prezentate la Agenția de Informație și Control, iar noi de la minister le transmitem la comunitățile autonome și insist, în Spania acestea au competența de sancționare în cazul vânzărilor în pierdere. Deci acestea reglementează, există acea lege a comerțului uh, cu amănuntul. Deci ceea ce se întâmplă acum este doar că atunci când se primesc denunțurile la Agenția de Informații și Control sunt transmise sunt, transmite, sunt transmise dosarele către comunitatea națională. Vorbeați despre cotele la, pentru Tunisia. Am avut două cerințe din partea sectorului. A fost două cereri privind depozitarea uleiului de măsline uh, Acum câțiva ani, în Spania, acest sector al uleiului de măsline nu avea o capacitate de înmagazinare. Între timp, lucrurile s-au schimbat. Avem peste o producție care a crescut cu 1.500.000 de tone. De asemenea, știți că um, producția de olive, de măsline, mă scuzați, de ulei de măsline, de asemenea a fost reglementată la nivel uh, comunitar, însă asta ar fi presupus o pierdere de 50%. Deși CFM-ul actual a presupus pentru noi o sumă mult mai mare, deci de 47 de miliarde în total, deci pentru întreaga agricultură. În 2012 deci din 2012 încoace uh, capacitatea s-a schimbat, deci capacitatea de export a crescut deci la până 2,5 uh, uh, milioane. Doamna Köstinger vorbea despre modificarea regulilor pentru sectorul lactatelor. E drept că uneori e greu să avansezi pentru a obține o producție comună, o poziție comună când suntem 28 de state. Acum avem pe masa negocierilor pachetul lactatelor. Noi, spanioli am hotărât să-l implementăm, să-l perfecționăm, să-i protejăm pe consumatori. Organizațiile de producători trebuie să aibă o capacitate de negociere mai importantă. Acum, când Comisia ne va prezenta, s-a anunțat deja o evaluare a implementării pachetului lactatelor, va fi clar ocazia de a avea o dezbatere importantă pentru a perfecționa împreună acest regulament la nivel comunitar. E un sector de multe ori foarte sensibil care e afectat mult de dezechilibrele de pe piața europeană sau internațională. Vorbeați despre punctele slabe ale legii. Ce lecții, ce învățăminte putem trage. Nu a trecut mult timp, doar una jumătate. Au fost aplicate sancțiuni. Eu cred că legea reprezintă totuși un stimulent Putem să vă spunem ce experiență am avut până acum, însă clar avem nevoie de mai, put- mai mult timp pentru a învăța și noi înșine uh, ce rezultate dă legea. Vorbeați la, de prețul la carne de porc, care e de un euro. E de 1,60 euro în Spania, nu de un euro. Nu știu de unde aveți aceste informații. Lucrurile nu stau așa. Spania dispune de un sector uh, al cărnii de porc foarte competitiv, bine organizat, foarte <laughs> profesionalizat, care de-a lungul istoriei trebuie să se confrunte cu situații foarte complicate, unele de natură sanitară, altele de piață. Însă nivelul de integrare și de organizare a acestui sector și de profesionalizare le permite să se afle printre sectoarele cele mai competitive la nivel comunitar. Acum se vorbea despre nevoia de a reglementa lucrurile la nivel comunitar. Parlamentul European poate juca un rol foarte important și e clar că pe piața unică, după cum spuneam, unde sunt atât de multe relații comerciale, nivelul de protecție trebuie să depășească cadrul strict al relațiilor dintr-un singur stat membru. Spuneam care e rolul consumatorilor. Organizațiile de consumatori întotdeauna s-au implicat la redactarea și la elaborarea acestei legi. Consumatorii sunt și ei reprezentanți în observatorul asupra lanțului alimentar. Am lucrat cu aceste organizații și la redactarea codului de bune practici uh, comerciale și la urma urmei ei participă și la aplicarea legilor. De multe ori aplicarea legii nu duce neapărat la creșterea prețurilor. De multe ori oscilațiile sunt uh, între uh, cerere și oferta au loc la nivel internațional. Noi ceea ce vrem în primul rând e ca în cadrul lanțului alimentar uh, valoarea să fie mai bine distribuită și relațiile între părți să fie mai echilibrate. Acum, stabilirea, fixarea prețurilor. Uh, dincolo de ceea ce se stabilește prin uh, mecanismele de intervenție în cadrul organizației comunitare. Legea concurenței uh, spune clar ce spune. Avem o piață cu liberă concurență. Și legea reușește să echilibreze capacitatea de negociere și asta e un lucru bun. Bun, niște bune relații comerciale, o bună capacitate de negociere duce la prețuri mai bune. Atunci în situațiile în care aceste prețuri erau denaturate din cauza unei situații dominante. S-a vorbit și despre tauri. Știu că a avut loc o dezbatere în Parlamentul European. Eu ce pot să vă spun? Spania nu primește ajutoare de la PAC decât pentru animalele care uh, sunt trimise la abatoare sau care sunt folosite pentru producția de lapte. Acum, influențarea prețului la consumator. M-am referit deja la acest lucru. Doamna Martinez vorbea despre venitul uh, în agricultură din 2014. Da, recoltele au fost mai proaste, am avut și embargoul uh, față de Rusia. Și la ulei de măsline au fost probleme să... Protecția uh, agricultorilor și a crescătorilor merge dincolo de aceste legi. Ei sunt ocrotiți prin politica agricolă comună, iar guvernul spaniol a făcut tot posibilul pentru a obține rezultate cât mai bune pentru sectorul nostru. Spuneam, 47 de miliarde de euro până în 2020. Am negociat o PAC care <laughs> din start să se opunea realității de producție din Spania, însă ceea ce s-a aprobat până la urmă în 2013 a fost o reformă a PAC care garantează viabilitatea tuturor uh, producțiilor de pe teritoriul Spaniei. Deci am reușit să oferim viabilitate tuturor acestor forme de producție atât de variate pe care le avem pe teritoriul Spaniei. Deci îi protejăm pe producători și pe crescătorii de animale. Acesta este obiectivul principal al politicii agricole comune și, bineînțeles, de asemenea, în acești ani au făcut eforturi pentru a îmbunătăți concurența. La sectorul lactatelor m-am referit deja. Domnul Caputo spunea că n-a trecut mult timp. Da, fraudă alimentară. Această lege nu se referă la calitatea alimentelor. În Spania, de altfel, avem și o lege aprobată recent pentru îmbunătățirea calității alimentelor, pentru a îmbunătăți competitivitatea sectorului, însă și pentru a oferi mai bune garanții consumatorilor și operatorilor. Și ca să închei, președintele mă întreba ce se întâmplă în alte țări, dacă am prezentat această lege la Consiliul de Ministri. Nu, am vorbit de multe ori cu Comisia Europeană și am uh, transmis acest text de lege în mod bilateral tuturor statelor membre care și-au arătat interesul față de ceea ce am făcut în Spania. Încă o dată vă mulțumesc pentru toate întrebările și uh, vă mulțumesc pentru invitație. Pani minister, bardzo dziękujemy. Temat szeroki, który wielu... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru răspunsurile noastre. E un subiect foarte vast uh, și discutat uh, de nenumărate ori în această comisie. În curând vom uh, discuta avizul doamnei McGuinness și întotdeauna e o idee bună să faci schimb de bune practici, de, de know-how Cred că această discuție ne va putea inspira în activitatea noastră viitoare și o să folosim experiența dumneavoastră în viitor. Vă mulțumesc uh, foarte mult și uh, felicitări! Ne vom întoarce la acest subiect în uh, viitor și la dimensiunea europeană. Acum, uh, fără să mai uh, întârziem uh, și mulțumindu-i doamnei ministru că a venit alături de noi, trebuie să spun că a fost foarte satisfăcător să aud că există câteva idei care pot servi drept soluție la probleme legate de concentrare și monopol. Deci sunt soluții. Uh, mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. Mă bucur că sunt și reprezentanții altor instituții aici, Comisia Europeană, uh, și care au putut să vă asculte și am încredere că Uh, informațiile uh, obținute astăzi vor fi diseminate. Mulțumesc. O pauză tehnică de câteva minute acum, dar doar câteva minute pentru că suntem deja în întârziere. Yes, yes, yes, yes. we have already. Proszę Państwa, z dużym opóźnieniem rozpoczynamy kolejny punkt. Ședința continuă, doamnelor și domnilor, și trecem la vot. Votăm avizul doamnei McGuinness Deja am menționat uh, subiectul. Voi da acum cuvântul raportoare. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că uh, vreți să votăm foarte repede, că unii oameni trebuie să plece. În primul rând, mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră. Am colaborat foarte bine și am încercat să acoperim toate problemele din, comprom- din compromisuri, dar este doar un aviz la raportul IMCO, deci am reușit să reducem de la 200 de voturi la vreo 50. Sunt unele amendamente la care am pus un minus, pe care aș vrea să le votez pentru, dar cred că trebuie să păstrăm un mesaj cât mai concis și coerent și de aceea sunt minusuri pe unele dintre acestea. Nu uitați că uh, lucrăm împreună cu IMCO și că uh, a trebuit să, ar trebui să ne întâlnim cu raportorul domnul Cincovici, dar din cauza evenimentelor din Polonia a trebuit să ne schimbăm calendarul. O să vă țin la curent și când o să avem un nou raportor o să vă spun. Sper că uh, nu se amână votul și uh, acum aș vrea, domnule președinte, să trecem la vot, nu înainte de a-i mulțumi Elvirei de la secretariat, asistente mele Anne-Marie și lui Amnuset pentru ajutorul lor. Mulțumesc. Do tego, o czym powiedziała pani poseł, sprawozdawca najprawdopodobniej zostanie ministrem w nowym rządzie i pewnie tutaj będą. Mulțumesc, domnule Ieschiewicz, probabil că va deveni ministru nou guvern polonez. Haideți să votăm uh, așadar electronic amendamentele de compromis și deschid uh, votul la compromisul 1. Votăm electronic. Votul este deschis. Vă las un minut, mai ales pe domnul Tarabela las ca să aibă timp să voteze. Se pare că trebuie repetat uh, votul. Așadar, votăm amendamentul de compromis 1. Deschid votul. Votul este închis. Trecem acum mai departe. Amendamentul 52. Cine este pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 140. Pentru, împotrivă, respins. Amendamentul de compromis 2. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Votul este deschis. Votul este închis. Mulțumesc, adoptă. Compromisul 4. Votul este deschis. Compromisul 4. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 34. Uh, Pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Să adoptăm. Compromisul 5. Votul este deschis. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 69 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Verificăm electronic. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge cu, la o diferență de două voturi. Trecem la amendamentul 59. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 6. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. 56. Cine este pentru? Împotrivă adoptat. 99. Cine este pentru? Împotrivă adoptat. Amendamentul 80. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. Dar verificăm ca să fim siguri. Votul este deschis. Votul este închis. Se respinge. Compromisul 7. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Compromisul 8. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Amendamentul 133. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 133. Votul este închis. Se respinge. 127. Cine este pentru, împotrivă, respins. 123. Pentru, împotrivă, respins. 139. Pentru, împotrivă, adoptat. 84. Pentru, împotrivă, adoptat. 131 pentru, împotrivă, respins. Compromisul 9. Vot electronic, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Dou amendamentul 28. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. Amendamentul 86 pentru adoptat. 33 pentru împotrivă respins. 105 pentru împotrivă Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 163 pentru. Împotrivă. Respins. 167 pentru. Împotrivă. Respins. 176 pentru, împotrivă, respins. 177 pentru, împotrivă, respins. 178 pentru, împotrivă, adoptat. 180 pentru, împotrivă, respins. 181 pentru, împotrivă, adoptat. Verificăm totuși. Votul este deschis la amendamentul 181. Respins. Am greșit eu, spune președintele. 4. Cine este pentru? Împotrivă. Respins. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Amendamentul 182. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Adoptat. Vom verifica. Votul este deschis. 183. Votul este închis. Amendamentul 185. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. Amendamentul 189. Cine este pentru? 189. Pentru împotrivă abținere adoptat. Dar vom verifica 189. Votul este închis. Respins. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotrivă? Respins. Amendamentul 190, cine este pentru? Împotrivă, respins. Amendamentul 191, cine este pentru? Împotrivă, adoptat. 192, pentru, împotrivă, respins. 193, pentru, împotrivă, respins. 146, pentru, împotrivă. Verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Adoptat. Cu două voturi diferență. Votăm proiectul de aviz astfel amendat. Votul este deschis. Se adoptă. Felicitări, domnule raportor. Doamna McGuinness, doriți să luați cuvântul? Date fiind dificultățile cu acest aviz. Foarte pe scurt vreau să repet mulțumirile adresate și să spun că uh, dacă am votat într-un anumit fel, asta nu înseamnă că ne va susține și plenarea dacă nu lucrăm cu grupurile noastre politice ca să subliniem importanța unei, unui lanț de aprovizionare sustenabil și mai ales să lucrăm cu IMCO ca să obținem votul la plenară. Deci vă cer în continuare susținere. Mulțumesc. În numele Comisiei, cererea noastră ar fi să vă convingeți colegii din grupurile politice să susțină această, acest aviz important. Este un raport din proprie inițiativă, dar, dar totuși este important. Deci cer susținere transpartinică. Și acum trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. înainte să trecem la punctul 13, schimb de opinii cu vicepreședintele BEI, domnul uh, Pim Van uh, Balecom. Bun venit, domnule președinte, dar mai întâi va trebui să discutăm punctul 12, introducerea de măsuri comerciale autonome de urgență pentru Republica Tunisia. Apropo, vă mulțumesc pentru o votare foarte eficientă. Doamna Aguilera este raportor. Comisia de fond aici este INTA. Dau cuvântul doamnei Aguilera. Gracias, presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Vă voi prezenta acest raport pe scurt, deoarece aviz pentru o propunere din partea Comisiei. Principalul obiectiv este introducerea de măsuri comerciale de urgență pentru Republica Tunisiană. Asta din cauza situației um, din urma atentatului din luna iunie. Se dorește să se crească contingentul față de Republica Tunisia și să se înleznească această creștere, mai ales în sectorul uleiului de măsline. Eu vreau să-mi exprim îngrijorarea, în primul rând, din cauza a abordării sistematice pe care o are Comisia și Consiliul să, de a expune de fiecare dată sectorul agricol în favoarea politicii externe internaționale a Uniunii Europene. Da, trebuie să dăm o mână de ajutor unei țări vecine Aș vrea eu să se soluționeze actuala problema refugiaților într-un mod mai eficient, însă atunci când trebuie să facem un astfel de gest față de o anumită țară, în mod uh, obișnuit se recurge la agricultură, moneda de schimb e agricultura. Astfel se acordă favoruri altor țări prin intermediul agriculturii. Republica Tunisia are deja un contingent în ceea ce privește uleiul de măsline de 506 milioane de tone anual. Din câte știu eu, în anii anteriori încă n-au ajuns uh, să exporte atât de mult. În propunere se propune o creștere cu 35 de mii, mă scuzați, de tone anual. După cum spuneam, sunt de acord că Uniunea Europeană trebuie să dea o mână de ajutor pentru relansarea economiei acestei țări. Ca persoană care trăiește într-o zonă unde este produs uleiul de măsline, în comunitatea mea autonomă există 300 de sate care depind de acest sector al uleiului de măsline. Pentru mine și pentru cei de aici, uh, clar că soluția cea mai uh, simplă și cea mai imediată ar fi să nu se uh, ofere această creștere a contingentului, mai ales știind că această țară încă nu și-a consumat tot contingentul. Deci mie nu mi se pare corect ca agricultura să fie moneda de schimb uh, politic. De aceea, în acest raport, am dorit să arăt solidaritatea noastră pe care o avem noi, membrii acestei comisii față de Republica Tunisia, însă cu niște condiții. Cu niște condiții vitale, după părerea mea, pentru politica generală în ceea ce privește acordurile de asociere și uh, pentru folosirea în mod obișnuit a um, schimburilor agricole în politica internațională, ca și cum ar fi ușor să faci asta. Ca și cum n-am avea un sector uh, agricol european atât de afectat de aceste creșteri de cote. De multe ori uh, știm că există și concurență neloială. De aceea, da, negocierilor, însă cu o condiție. Și nu sunt deloc de acord să creștem și uh, perioada de aplicare a acestei măriri a cotelor. Voi prezenta acum câteva argumente. În primul rând, trebuie să solicităm comisiei să facă studii de impact uh, în ceea ce privește efectele acestor măsuri în sectorul agricol. Dacă noi creștem contele sau dacă impunem o nouă cotă, trebuie studiat impactul la nivel teritorial. Eu vreau ca în Spania, în Italia, în Portugalia, în țările mediteranene, să știe exact ce impact va avea această creștere a cotelor propuse acum sau a cotelor pe care le avem cu alte țări din bazinul mediteranean în cazul uleiului de măslin. Deci trebuie stabilit acest precedent al studiilor de impact. De asemenea, să se știe clar că aceasta este o măsură excepțională, de urgență, prin urmare, care să nu depășească un termen de 2 ani și nici să se facă o revizuire după aceea. De asemenea, trebuie gestionate lunar uh, cantitățile, trebuie să, nu trebuie să existe doar o certificare anuală. Aceste certificate anuale ar avea o incidență majoră asupra sectorului uleiului de măsline. În timp ce certificatele lunare care mm, sunt aplicate la actualul contingent permit să reducă impactul asupra pieței comunitare de ulei de măsline. Deci certificate lunare ne dorim, așa cum erau până acum. Și închei spunând că producția care va crește în Tunisia va fi de 91.700 de tone. E practic aceeași producție pe care o are Portugalia, o țară europeană. Trebuie să fim foarte atenți. E, va exista un impact asupra teritoriilor noastre, mai ales în Andaluzia. Spuneam, bineînțeles, trebuie să dăm dovadă de înțelegere față de nevoile Tunisiei, însă în același timp am foarte multă înțelegere și față de sectorul uleiului de măsline din Spania, mai uh, exact din Andaluzia. Domnul de Castro. Rapid, domnule președinte. Vreau să sprijin cu tărie cele prezentate în aviz de către vicepreședinta noastră Aguilera. Întreaga comisie ar trebui să-și îndrepte atenția asupra acestui text. Bineînțeles că noi ne dorim ca Uniunea Europeană să facă ceva pentru a ajuta Tunisia, care trece printr-o criză atât de mare. Însă nu putem să facem asta în detrimentul agriculturii și nu putem să facem asta doar în detrimentul unui singur sector care are greutăți din cauza Uh, bolii care a afectat uh, măslinii, după cum știți. Deci e un sector cu dificultăți deosebite. Ce facem noi? Creștem un contingent pe doar cu o cifră care reprezintă cam 30% din întreaga producție națională italiană. Trebuie uh, să facem ceva pentru Nisea, însă nu așa ceva, nu în, cu sectorul măslinelor. Bine, Mulțumesc foarte mult. Vă rog să vă asigurați că sunteți succinți, pentru că vă acord doar câte un minut. Mulțumesc foarte mult. Am salutat propunerea comisiei. Era o măsură limitată în timp, uh, destinată perioadei de după atacurile teroriste în Tunisia. Avea un impact limitat asupra pieței uh, uleiului de măsline și ar fi limitată în timp, deci ar fi temporară uh, acest contingent uh, scutit de taxe. Și cred că ar trebui să sprijinim acest lucru, mai ales pentru că a fost extrem de important pentru economia Tunisiei, care a fost puternic afectată. Mulțumesc, domnul Andriu. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea și eu, la rândul meu, să susțin uh, prezentarea doamnei vicepreședinte Aguilera. Este important să păstrăm sprijinul uh, pe care îl acordăm uh, istoric, dar cred că această măsură excepțională de 2 ani, pentru că este important să precizăm asta, este foarte bună pentru a ajuta Tunisia să iasă din situația în care se găsește. Mulțumesc, domnul Smith. Mulțumesc, o să fiu și eu succint. Din perspectiva mea, e un lucru pe care vrem să-l susținem. Uh, am un interes la Comisia FET, uh, sunt partea grupului de lucru a Parlamentului pentru uh, vecinii din Sud. E foarte clar că trebuie să ne uităm la realitate. Este un dosar tehnic pe un subiect foarte politic și trebuie să fim conștienți că această măsură trebuie să fie pusă în contextul complementarității întregului sistem de politici al UE. Am fost recent în uh, Tunisia și ideea că progresul democratic poate fi uh, luat așa um, ca fiind de la sine înțeles este uh, clar una greșită. Și trebuie să vedem modul în care putem să încurajăm dezvoltarea economică în această țară și în alte țări vecine. Cred că trebuie să vedem cum putem să ajutăm și uh, Uh, asta e o propunere pentru Comisia AFET. Poate ar trebui să avem uh, o audiere comună între AFET și AGRI sau un raport comun din proprie inițiativă pentru a vedea cum putem juca un rol uh, în această zonă. Dar măsura este mm, limitată la un sector și este limitată și în timp, deci o sprijinim. Mulțumesc, doamna Garcia. În primul rând, vreau să spun că resping ideea oricărui atat eh, terorist. Eh, îmi exprim solidaritatea față de poporul tunizian care a suferit de pe urma acestui atentat. Trebuie să fim generoși, e drept. Și ei trăiesc printr-o, ei trăiesc într-o situație, ei trec printr-o situație foarte dificilă, însă asta este conjunctura actuală și trebuie să ținem cont de situația actuală. Deci trebuie să nuanțăm puțin lucrurile, să acceptăm poate propunerea doamnei Mogherini, să nuanțăm cumva propunerea Comisiei Europene. Doamna raportor a spus lucruri pe nume. Nimeni n-ar fi putut să o facă într-o formă mai concisă. Exact așa stau lucrurile și sunt complet de acord cu doamna Aguilera. Uh, și vom propune o modificare la punctul 9, modificat de către raportoare. Voi propune o modificare, spunând că această măsură nu poate constitui un precedent uh, în lumina acordului de liber schimb UE-Tunisia. Să impactul asupra teritoriului și situația din 2017 nu vor fi cunoscute deja de pe acum, însă doamna raportoare a avut perfect dreptate în tot ceea ce a spus. Domnul Caputo are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Împărtășesc pe deplin poziția raportoare în ceea ce prește nevoia de a da o mână de ajutor poporului tunisian, însă fără totuși să afectăm negativ un anumit sector din agricultura europeană. Și sunt de acord și cu principiul excepționalității acestei măsuri și cu limitarea acesteia în timp. De asemenea, sunt de acord și cu evaluarea de impact pe care o cereți, doamnă raportor. Deci trebuie monitorizată în mod constant această perioadă. Creșterea acestei cote ar putea duce la repercusiuni grave asupra piețe interne. Deci trebuie să fim anteți și să cerem mai multă flexibilitate comisiei în această privință. Domnul Tarabela. Eu cred că uh, ideile merg cam în același uh, sens. Ne putem bucura de un asemenea acord pentru că ajutăm o țară vecină aflată într-o situație economică dificilă și uh, discursurile de solidaritate trebuie urmate de fapte. Vă reamintesc că cele 34.000 de tone suplimentare reprezintă 1,3% din producția europeană, deci nu o să dea peste cap piața, dar trebuie, evident, să fim atenți la măsurile preconizate de raportoare, să vedem dacă merg în sensul bun. Poate această certificare lunară este o cerință exagerată, dar oricum mă bucur că avem competența de aviz, pentru că avizul Comisiei Agri ar trebui să fie unul pozitiv într-un moment dificil, în acest moment dificil prin care trece Tunisia, pentru a o ajuta să se redreseze. Deci este o măsură binevenită. Mulțumesc. Domnul Ferrand. Eu nu mă bucur deloc de această măsură. Cred că este împotriva intereselor uh, fermierilor europeni. Schimbul de, uh, schimbarea de regim uh, în Tunisia în 2010 a dus la un impas politic și la o criză de amploare pentru economia tunisiană. Și sub acest faimos pretext al solidarității, acum ni se cere să încurajăm producția agricolă din Tunisia, uleiului de măsline în, pe piața europeană. Atunci când a fost vorba de Ucraina, le-am cerut agricultorilor să sacrifice iarăși un uh, uh, sector suplimentar în agricultură pentru a salva un uh, dezastru diplomatic. Deci eu cred că agricultorii din multe țări au de suferit și solicitarea uh, Uh, Uniunii Europene este o nouă lovitură pentru acești agricultori care deja s-au confruntat cu dificultăți ca urmare a embargoului uh, rusesc. Și sunt, uh, stupef- sunt enervat, dar nu pot să spun și surprins de reacția raportarei noastre. Deci cred că sacrificăm încă o dată o parte a agriculturii europene pentru o miză politică și mie mi se pare îngrozitor că politica prevalează asupra drepturilor agricultorilor. Domnul Zulo. Mulțumesc. Noi nu suntem pentru astfel de prevedere. Cele 70.000 de litri de ulei de măsline pot uh, prezenta un, o pagubă asupra uh, unor țări precum Grecia, Spania, Portugalia, sudul Italiei. Țările din nordul Europei oricum nu vor fi deloc afectate din cauza acestei prevederi. Însă, iată, vor fi sancționate din nou aceleași țări care au atât de mult de suferit în sectorul agricol. Această prevedere nu mi se pare corectă, deoarece există și alte instrumente. Există programul de asistență macrofinanciară. În 2011 deja a primit 800 de milioane de euro. Anul acesta 100 de milioane de euro. Prima rată a unui ajutor total de 300 de milioane de euro. E o prevedere care nu e pe placul nostru, deoarece atunci când vedem că printre cei mai mari uh, producători de ulei și Tunisia nu ne place, deoarece li se pare că vindem pe bani puțin agricultura europeană în uh, cadrul politicii externe. Am făcut-o cu citricele în Maroc, cu orezul din uh, sud-estul asiatic și acum, uite, în cazul Tunisiei, uleiul are de suferit. Mulțumesc. da acum cuvântul reprezentantului Comisiei uh, de la DG Agricultură. Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru acest uh, proiect de aviz. În ceea ce privește regulile de origine, Comisia sprijină pe deplin acest amendament. Noua formulare este în conformitate cu prevederile acordului de asociere. În ceea ce privește cerința de a face o evaluare de impact, vreau să vă reamintesc că propunerea Comisiei a fost luată ca reacție la o situație de urgență din Tunisia și având în vedere situația de urgență, evaluarea de impact nu a putut fi realizată. Totuși, Comisia a analizat situația de pieței și consideră că măsura nu va afecta negativ producătorii europeni. 35.000 de tone reprezintă doar 2,2% din consumul european 2014-2015. Stocurile de ulei european sunt la un nivel foarte scăzut și la sfârșitul campaniei 2011-2012 stocurile se ridicau la 887.700 de tone și acum sunt estimate la 317.400 de tone. Indicatorii arată că producția europeană pentru campania 2015-2016 nu vor fi suficient de importante pentru a permite stocurilor europene să ajungă la media istorică. Mai mult, având în vedere nivelul scăzut de producție în ultimul an, prețurile interne sunt la un, un nivel record și deja producătorii europeni au început să importe ulei uh, de măsline din Tunisia pentru a-și satisface nevoile. Deci, această creștere a prețului ar putea să-i determine pe consumatori să folosească pe termen mediu și lung produse alternative. Comisia va urmări îndeaproape importurile de ulei de măsline care intră în uh, uh cotele existente și noi pentru a identifica posibilele efecte negative asupra prețurilor europene la uleiul de măsline și uh, vom lua în calcul propuneri pentru statele membre dacă există perturbări serioase pe piața uleiului de măsline. Nu este necesar ca Comisia să aibă capacitatea de a suspenda uh, acest acord, pentru că avem deja un regulament din 2008 care permite Comisiei să umble la regimul de cote, mai ales dacă este necesar. În ceea ce privește problema certificatelor de import, Comisia consideră că amendamentul propus nu este necesar pentru că nu ar avea niciun efect asupra importurilor din noiembrie și decembrie, având de vedere că licența acordată la sfârșitul lui octombrie va fi valabilă până la sfârșitul lui decembrie. Pentru simplificare și clarificare, administrarea acestei cote și a cotelor autonome ar trebui să fie similară. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Doamna Aguilera, încercați să fiți succintă, vă rog. președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Să mulțumesc pentru propunerile lor la acest raport de aviz pe care îl vom discuta și sper să-l putem și vota cât mai curând. Vreau să vă spun că de la INTA am primit ceva presiuni ca să terminăm cât mai repede raportul. Acum ne-au spus că au prelungit termenele pentru adoptarea raportului la ei, la INTA. Eu cred că noi putem uh, ajunge la vot cât mai repede. Deci eu nu văd de ce ar trebui să prelungim noi termenele. Și vreau să-i spun reprezentantei comisiei uh, un singur lucru și uh, unor colegi să le spun câteva lucruri pe scurt. Această cotă îi afectează mai ales pe agricultorii din sudul Europei, din țările mediteranene. Și suntem foarte generoși, știm care e situația. Suntem generoși. Vom sprijini măsura însă cu condițiile menționate. Reprezentatea comisiei spunea că nu există probleme în momentul de față. Da, ai drept, în momentul de față nu. În campania 2015-2016 însă sper că atunci când îi vom cere comisiei să intervine din cauza unor mari perturbări pe piața uleiului de măsline să fie activă și sensibilă în ceea ce privește înmagazinarea privată de ulei de măsline. Deoarece de obicei comisia nu prea dă dovadă de reacții rapide. Mulțumesc foarte mult. Termenul de amendamentelor este 18 noiembrie la ora 11. Avizul va fi adoptat pe 1 decembrie. Sebur, uh, zapraszam uh, pana prezesa. Vă mulțumesc foarte mult și Îl invit pe domnul președinte să vină uh, aici, la masa de la prezidiu. Apoi, în ceea ce privește avizul privind regiunile muntoase, acest uh, punct a fost amânat și dacă nu există alte observații legate de uh, deciziile coordonatorilor, atunci le consider adoptate. Le-ați primit pe e-mail. Și acum îi urez bun venit domnului Pim Van Balecom. În august, domnul Willy Maltauer a plecat de la Bay și a luat locul domnul Van Balecom, care are competență în domeniul agriculturii. Ne bucură foarte mult prezența dumneavoastră aici, domnule Van Balecom, pentru că Bey este un uh, partener uh, important și un interlocutor important pentru evoluțiile din Europa. Și salutăm cooperarea cu Comisia noastră. głos. Bardzo prosimy o wystąpienie. Panie prezesie. Vă dau cuvântul, domnule președinte. Thank you, President. Uh, ladies and gentlemen, uh, dear members. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor, stimați uh, eurodeputați. În urmă cu câteva luni, uh, la 1 septembrie, am rugat pe domnul președinte al Comisiei Agri uh, să avem o reuniune în care să mă prezint. Și la sugestia domniei sale, care a spus, da, ar fi frumos, dar ar fi și mai bine să veniți la Parlament ca să vă prezentați în fața întregii comisii și nu doar în fața mea. Deci motivul pentru care sunt aici este tocmai această sugestie a președintelui comisiei dumneavoastră. Mi s-a cerut să-mi asum aceste competențe legate de agricultură la BEI din cauza faptului că domnul Melter a plecat și de ce am acceptat această responsabilitate, nu doar pentru că președintele mi-a cerut să fac asta, da, bineînțeles și ăsta este întotdeauna un argument bun, ci pentru că sunt motivat în acest sens, nu doar datorită faptului că provin dintr-o zonă rurală, și că mama mea locuiește în continuare la o fermă, nu chiar la fel de activă cum era în tinerețe, pentru că acum are 85 de ani, deci uh, are voie să fie mai puțin activă decât era pe vremuri, dar motivația mea principală este că sectorul agricol este esențial pentru o economie europeană uh, înfloritoare nu doar agricultura, ci și uh, silvicultura, pescuitul, reprezintă sectoare cheie ale economiei europene și angajează, practic, oferă practic uh, aproape 12 milioane de locuri de muncă în Europa, dacă am cifrele corecte, că sunt de-abia la început uh, Avem uh, 1,4 milioane de companii care oferă mai bine de 25 de milioane de locuri de muncă. Deci avem un sector uh, agricol competitiv care este esențial din mai multe motive. Îmbunătățește coeziunea între zonele rurale, este esențial pentru creșterea economică, pentru ocupare, pentru că creșterea economică a revenit în Europa, dar în anumite zone Uh, cota șomajului este în continuare foarte mare și cred că agricultura ar putea juca un rol esențial aici. Dar este bine și pentru uh, inovație și pentru îmbunătățirea mediului. Deci există mai multe sectoare în care un sector agricol sănătos și puternic este important. Și după două decenii de subinvestiții, de investiții minime în agricultura uh, statelor membre. Acum avem nevoie de investiții considerabile pentru a înlocui niște tehnologii depășite. Și cred că acest lucru se poate face cu ajutorul BEI, dar și cu ajutorul sectorului privat și în conformitate cu politicile europene. Și cred că sectorul agricol are un potențial uriaș. Al doilea motiv pentru care BEI este rugat de acționarii săi, cele 28 state membre, să facă mai mult pentru companiile europene. Poate știți că anul trecut Consiliul a avut, una dintre concluzii a fost să Uh, promoveze și să sprijine companiile europene să fie mai active pe piața din afara Uniunii Europene și Evident, uh, banca este pentru Uniunea Europeană, pentru că noi facem afaceri în proporție de 96% pe piața europeană. Dar avem și cam 8 miliarde pe an în afara Uniunii Europene, deci uh, suntem activi și în Senegal, spre exemplu, sau în alte țări ACP. Și cred că acest lucru este important de ținut minte. În ultimii cinci ani, sub conducerea uh, bunului meu prieten și predecesor, banca a oferit deja 20 de miliarde de euro în împrumuturi către agricultori sau în producția silvicultură și pescuit și în activitățile conexe. Și motoul său a fost întotdeauna și este în continuare și motoul băncii. Banca există ca să ofere împrumuturi, dar și ca să ofere consiliere. Și avem servicii de consiliere, analiză exante. ante, pentru folosirea instrumentelor financiare și una dintre priorități este să dezvoltăm scheme de garanții pentru agricultură uh, în ceea ce privește sectorul IMM-urilor, pentru că acesta au o cotă foarte mare în agricultură. Uh, vom avea colaborare strânsă pentru a sprijina cercetarea în produsele Inofin. Domnule președinte, acesta ar trebui să fie un schimb de părere, așa că nu o să mă lungesc prea mult. Două puncte suplimentare. În primul rând, Juncker. Cred că sectorul agricol ar putea beneficia de investiții, de investițiile din planul Juncker și că Comisia va oferi BEI uh, niște garanții pentru a face investiții mai riscante ceea ce ar deschide posibilități noi pentru, atât pentru sectorul agricol cât și pentru bancă. În momentul de față dezvoltăm produse noi, precum garanții pentru bănci, pentru portofolii de împrumuturi către tinerii agricultori, sau o mai mare implicare în fondurile pentru silvicultură și suntem în negociere cu Comisia Europeană în ceea ce privește schemele de partajare a riscurilor, care ar permite BEI să crească volumul de împrumuturi acordate sectorului uh, agricol și, pe de altă parte, să facă și investiții mai riscante. Și, în acest sens, am uh, identificat noi clienți, precum uh, bănci intermediare sau acordarea de împrumuturi directe către cooperativele de agricultori. Un ultim punct De ce tu, ca firmă sau ca sector, ai vrea să faci afaceri cu BEI? Eu cred că există mai multe motive. Unul dintre ele este că suntem competitivi la preț, ceea ce e întotdeauna un lucru bun dacă vrei să investești. Atunci când ne facem procedurile de evaluare, investitorii privați sunt stimulați să participe. Al doilea avantaj este faptul că scadența este destul de lungă, deci asta este important pentru inovație. Apoi, expertiza noastră tehnică. Se pare că avem un serviciu de expertiză tehnică foarte bun care înleznește munca sectorului comercial. Avem relații bune cu autoritățile naționale și regionale. Știm uh, regulile, ceea ce nu se întâmplă totdeauna cu IMM-urile și atunci putem ajuta, putem ajuta IMM-urile să trateze cu autoritățile naționale din perspectivă financiară, diversificarea investițiilor este întotdeauna bună și pot să vă spun că BEI este un partener de finanțare și în economie. Suntem într-o economie anticiclică, deci ne rămânem pe piață chiar și atunci când sectorul comercial nu este interesat sau nu are permisiunea să investească în sectoare mai riscante, uh,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 Noi nu dezinvestim, ci uh, ni se, ni se cere din partea investitorilor să facem chiar uh, mai multe investiții. Suntem foarte angajați față de economia europeană. Sectorul agriculturii este un, uh, unul extrem de important pentru economia europeană și sunt nerăbdător să avem un schimb de opinii, nu doar astăzi, ci și în anii următori. Dacă aveți întrebări, chiar și după această discuție, vă rog să nu mă sunați sau pe mine sau să-mi contactați echipa mă voi uh, asigura că toate uh, întrebările noastre uh, vor primi răspuns, poate nu întotdeauna pozitiv, dar dacă putem ajuta, vom ajuta, dacă nu, vă vom explica de ce nu suntem în poziție de a face asta. Stimați membri ai Parlamentului, sunt încă în faza de învățare, așadar vă rog să mă bombardați cu sugestii și idei și uh, le voi examina împreună cu echipa mea din Luxemburg și vom încerca să vedem dacă vă putem uh, uh, dacă putem aduce o valoare adăugată industriilor agricole și firmelor. Mulțumesc foarte mult. Avem următoarele nume pe listă. Martinez, Lopez Honor și Aguilera. și domnul Hoitoma. Din câte am înțeles, vă pot da câte două minute la fiecare. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit la comisia noastră. Am doar câteva întrebări. N-ați menționat accesul la credit pentru fermieri, pentru fermieri individuali. Aș vrea să abordați această chestiune pentru că domnul comisar Hogan a indicat în timpul verii că asta ar putea să apară ca posibilitate și din acest motiv, foarte mulți mă sună în Irlanda la birou și mă întreabă când vin banii și cum aplic și o să fie 3% de mână pe 20 de ani deci ar fi util dacă ați clarifica acest punct pentru cei care ascultă această dezbatere. Apoi, care este rolul statelor membre în această relație pentru a genera fonduri de, de la bancă către fermieri și mai ales tinerii fermieri, pentru că am lucrat foarte mult pe reforma PAC și am încercat să încurajăm o nouă generație. Mulți tineri se pregătesc pentru agricultură, dar o mare problemă să acceseze fondurile, pentru că nu au o istorie de credit și un istoric de credit și accesul poate fi dificil. Acestea sunt întrebările mele specifice în legătură cu accesul la finanțarea BEI pentru comunitatea fermierilor și pentru fermierii individuale. Domnul Des. Mulțumesc, uh, domnule vicepreședinte. Uh, ați prezentat programul, v-ați prezentat programul, vreau să vă mulțumesc pentru asta. Vreau să vă mulțumesc și pentru că ați spus că uh, în sectorul agricol în Europa există 25 de milioane de locuri de muncă, uneori se uită asta. Eu vin din Bavaria, unde sunt industrii foarte moderne, dar tot în Bavaria uh, sectorul cu cea mai mare angajare este sectorul agricol, uh, mai mult decât sectorul auto are angajați, mai mult decât sectorul auto. În ce privește ofertele noastre, uh, situația în Europa e foarte diversă da, cineva mi-a zis recent că ați avut o ofertă din partea unei bănci, că a avut o ofertă cu, de la o bancă cu un 1% uh, pe 6 ani și 1,5% pe 12 ani. Deci uh, e oferta noastră mai ieftină decât uh, a acelei bănci. Deci nu uitați că sunt oferte foarte bune și pe piața liberă, pe piața privată bancară și uh, am vrea să știm cum uh, abordați această chestiune. În Europa avem situații diferite, avem uh, rate uh, ale dobânzii extrem de reduse în Germania în acest moment, mai mult decât s-a văzut vreodată. Un alt lucru care este interesant și la care v-ați referit de asemenea este uh, măsura în care BEI e pregătită să intre în zona de capital de risc. Uh, sunt nerăbdător să colaborez cu dumneavoastră și sper că vom putea să discutăm în continuare. Mulțumesc foarte mult, domnul Rupăr. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva întrebări pe care aș vrea să vi le pun, să le pun vicepreședintele. Din moment ce nu avem atât de multe cooperative în Lituania, și abia vedem primele semne ale unor astfel de organizări în țara mea, mă bucur să aud că veți susține cooperativele în sectorul agricol. Ați putea sublinia câteva principii eh, deci cum va fi susținerea aceasta diferită de alte tipuri de susținere? Pe de altă parte, în Lituania, ca în alte state membre, s-a investit foarte mult în sectorul eh, laptelui când prețul uh, era rezonabil și acceptabil, sectorul se dezvolta rapid și creștea rapid în fiecare an, dar odată cu criza, uh, pentru al doilea an la rând, noi nu reușim ca stat și noi, Uniunea Europeană, nu reușim să rezolvăm criza și investițiile sunt foarte reduse în acest sector. În octombrie, de exemplu, 2% din fermieri s-au lăsat de, au renunțat la producția de lapte și acum uh, uh, nu fac altceva decât să încerce să-și plătească uh, împrumuturile vânzându-și proprietățile, iar numărul vacilor a scăzut de asemenea în ultimii ani. Deci nu prea sunt perspective pentru producătorii de lapte în țara mea, iar oamenii sunt foarte uh, rezervați în a accesa credite, a lua împrumuturi de care au nevoie pentru furaje, pentru vitamine și mai departe. Deci uh, aș fi foarte interesat să aud de la dumneavoastră cum uh, ce facem cu sectorul laptelui și cu alte sectoare care sunt foarte importante pentru viitorul agriculturii, cum putem să ne asigurăm că aceste sectoare au niște perspective de viitor mai luminoase ca să genereze la mânat și profit. Doamna Sandra. Eh, gracias, presidente. Yo solo hacer una... Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare foarte uh, precisă. Când reprezentantul B a vorbit despre operațiuni riscante, aș vrea să știu la ce se referea exact. Doamna Aguilera. Mulțumesc, doamna președinte. A fost o contribuție foarte interesantă. Mai ales a fost interesant să aflăm ce poate face BEI pentru sectorul agricol și alimentar. Cred că în uh, sectorul nostru nu cunoaștem toate posibilitățile pe care le oferă banca. Sunt de acord cu ce a spus doamna McGuinness mai devreme. Uh, țara mea, Spania, a avut uh, Uh, relații cu BEI privește susținerea administrativă și cred că e interesant să privim uh, această relație și în contextul uh, sectorului agricol. V-ați referit la tinerii fermieri. Aș vrea să știu cum puteți include tinerii fermieri în acțiunile noastre specifice, mai ales dacă există implicații financiare. Domnul Hoitova. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule uh, uh, președinte că uh, sunteți la comisia noastră. Apreciem faptul că banca se va implica în sectorul agricol și ați menționat diferite roluri ale BEI în ce privește sectorul agricol pe care aș vrea să le subliniez și e foarte important să vedem posibilitățile pentru aceasta. Mă gândesc apoi la trei lucruri Marian McGuinness și alții au menționat mai bunul acces la finanțare și sper că în special pentru noi fermieri care vor să uh, înceapă activitatea asta, are nevoie de foarte mult, ca, de mult capital, deci e, imposibil, e, e, e bine că se implică banca în asta, dar ar fi poate la fel de interesant să se gândească banca la dezvoltarea unor instrumente financiare care să uh, gestioneze riscul E vorba de condiții uh, meteo nefavorabile uh, de peste, de, dar poate să ne gândim și la instrumente financiare care să stabilizeze sau să chiar să fixeze margele de profit pe termen lung. Ar fi, cred, foarte interesant și interesant ca asta să nu fie făcut complet de guvern, ci poate și în cooperare cu sectorul privat. Cred că asta e foarte important. Și în al, doilea, în al treilea rând aș vrea să vă întreb dacă Banca Europeană de Investiții este interesată de investiții în noi proiecte de cercetare sau proiecte pilot uh, pentru, pentru inovare. Domnul uh, Caputo. Mulțumesc, domnule președinte. Salut uh, cu bucurie intervenția vicepreședintelui Bei. Mai întâi pentru interesul său față de agricultură și aș spune că Banca Europeană de Investiții deja a avut activități în acest sector. De exemplu, în Italia a autorizat uh, o linie de credit de 50 de milioane de euro pentru micii producători agricoli, tineri producători agricoli și uh, probabil ținând seama de Uh, caracteristicile la care mă refeream, în special cele legate de operativitatea anticiclică a băncii față de alte bănci. Aș vrea să înțeleg mai bine ce tip de inițiativă intenționează să creeze uh, în acest sector agricol care este caracterizat de randamente destul de mici și în care riscul antreprenorial Uh, are de-a face și cu factori externi și care nu pot fi controlați. Pe scurt, băncile nu sunt întotdeauna tentate să susțină sectorul agricol, din... de aceea trebuie să încercăm să găsim un canal preferențial pentru acest sector, un canal de finanțare pre- preferențial, mai ales pentru finanțarea riscurilor uh, specifice cu care se confruntă. Sunt de acord cu antevorbitorul uh, meu care s-a referit la nevoia de garanții pentru momente de criză. După părerea mea, asta ar fi interesant, ar fi interesant să studiem o măsură de, care, de exemplu, ar institui un fond de garanție, un fond de garantare uh, pentru momente extrem de grave care pot apărea în acest sector. Domnul Posel, mulțumesc, uh, domnule președinte. Mulțumesc că ați venit să discutați cu noi. Am o întrebare legată de capitalul de risc. Sectorul laptelui trece printr-o criză a prețurilor, știm asta. Vorbim cu fermierii și uh, spunem că Europa nu poate face întotdeauna uh, ce uh, se așteaptă de la ea. Dar cum încurajăm fermierii să facă aceste lucruri uh, ei înșiși să reglementeze piața, să facă aranjamente de stocare. Sectorul laptelui costă o grămadă de bani. E această zonă o zonă în care credeți că dacă ar fi proiecte din partea industriei lactatelor, ea ți ajuta cu capital de, de risc, capital de investiții? Nu vorbim aici de 100.000 de euro, vorbim de 10 milioane. Ar fi nevoie de foarte mulți bani. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Am și o întrebare, dacă îmi permiteți. Știm uh, cât de importantă este apa în agricultură. Infrastructura uh, apei este foarte importantă și uh, Organizațiile de producători sunt un al doilea lucru. Uh, vrem să folosim uh, instrumente financiare pentru a elimina sistemul sub, uh, subvențiilor. Inovația, cercetarea, toate acestea poartă cu ele un oarecare risc. Aveți vreo idee în ce privește aceste trei puncte pe care le-am menționat? Vă dau 10 uh, minute ca să uh, abordați acest subiect. Mulțumesc pentru întrebări. Îmi oferă ocazia de a uh, explica mai bine ce face Banca Europeană. Nu are legătură cu întrebarea noastre, dar banca de la începutul crizei, în special de la începutul crizei din 2007, E o instituție complet diferită decât uh, era. eram o bancă mare de infrastructură în trecut, care se ocupa de energie, aeroporturi, autostrăzi și mai știu ce. Și facem în continuare asta, dar uh, asta nu e 75% din portofoliul nostru, ci doar o treime. Deci e o schimbare în legătură cu caracterul uh, bilanțului nostru. O treime este încă infrastructură și va rămâne, cred, pentru că întotdeauna e nevoie de uh, îmbunătățirea infrastructurii, de uh, înnoirea ei sau de a, de a o întreține. Cum, de exemplu, în, uh, în Renania-Vestfalia e o problemă cu infrastructura, dar o treime finanțare către IMM-uri ceea ce este foarte important pentru că uh, accesul la finanțare nu doar pentru sectorul agricol, ci și pentru câteva IMM-uri și uh, antreprenori, uh, mici antreprenori este restricționat și aici uh, intervenim. Ca bancă, asta e o treime din portofoliul nostru și o treime este un mix de educație, uh, locuințe sociale, sănătate și așa mai departe. Deci uh, banca s-a schimbat și sper că în contactele noastre cu corporațiile din țările noastre sau cu indivizii, să le spuneți că uh, Banca Europeană de Investiții nu este doar o bancă de infrastructură, ci poate ajuta și câteva sectoare și alte sectoare diferite. Și vedem aceste instrumente diferite pentru Europa și, credeți sau nu, multe corporații care înainte nu s-ar fi gândit să vină la BEI acum o fac Înainte nici s-ar fi gândit că BEI ar putea să-i ajute. Acum la întrebări. Prima întrebare, doamna McGuinness. Accesul la finanțare pentru fermieri. Să începem cu fondul irlandez pentru lactate. La uh, începutul băncii se numea fondul Hogan și după ședința cu comisia noastră am o întâlnire cu comisarul Hogan la ora 1 pentru că el presează banca să crească viteza procesului de evaluare și uh, puteți fi siguri că am uh, crescut și eu viteza pentru că am avut în această dimineață uh, discuții telefonice. Structura acordului există. Suntem dornici să ne angajăm uh, în acest fond, față de acest fond, avem o serie de probleme cu sectorul comercial, ca să fiu sincer, când uh, intervenăm, intervenim pe piață, sectorul comercial mereu spune, sectorul băncilor comerciale spune, dar și noi am putea face asta. Și în momentul în care intri pe piață, ceilalți spun, stai puțin, uh, e baza noastră de clienți, nu vă amestecați voi și uh, noi, în calitate de, bandă, de bancă publică, suntem obligați să uh, respectăm condiții egale pentru toată lumea, dar atunci noi spunem băncilor comerciale, bine, dar de ce n-ați făcut asta înainte să intrăm noi pe piață, înainte să discutăm cu comisarul Hogan, de ce nu v-ați citat la posibilitatea unui astfel de fond? Și am zis noi, uh, ne implicăm și vedem ce se întâmplă. Și puteți să fiți siguri că asta se va realiza, acest fond se va realiza și uh, suntem rugați să colaborăm cu sectorul privat. Evident că o să colaborăm cu sectorul privat. Suntem o instituție mare, dar avem doar 1600-2000 de oameni, nu cunoaștem piețele locale, deci uh, în Franța cooperăm în sectorul agricol cu Credit Agricol, în Olanda cu Rabobank, deci întotdeauna avem nevoie de un partener cu care să cooperăm, dar inițiativa este acolo. Uh, comisarul cere băncii să crească viteza procesului și voi face tot ce ține de mine ca să realizăm acest lucru cât mai repede cu putință. A început cu acest fond uh, irlandez pentru produse lactate și, cum a spus uh, doamna Subeg, uh, ideea este să îl extindem în Europa, acolo unde piața îl cere, unde piața... Dacă există acest concept, atunci el poate fi preluat și de alte țări. Asta este una dintre inițiativele asupra cărora lucrăm în mod intens. Al doua chestiune uh, se referă la un instrument care să îi ajute pe tinerii fermieri să preia întreprinderi agricole. Este un domeniu foarte nou pentru bei, dar cred că dacă folosim bine uh, ideile domnului Juncker, putem uh, încerca să obținem uh, rezultate bune. Doamna McGuinness cred că m-a întrebat ceva legat de reforma impozitelor. Asta nu poate face banca. E un subiect care este strict domeniul statelor membre. Domnul Des a întrebat dacă putem să dăm 1% sau 1,5% pe 12 ani și dacă banca noastră are rate mai bune de dobândă. Asta e diferența față de situația de acum șapte ani. Acum șapte ani, criza europeană era o criză de lichiditate. Nu exista acces la lichiditate. Acum Uh, banii sunt practic gratis, pentru că domnul Draghi uh, trimite bani peste tot în Europa. În ciuda faptului că banii sunt ieftini, investițiile uh, bat pasul pe loc și nu e o problemă de preț, ci de risc. Capacitatea de risc a economiei europene este prea redusă și acesta este motivul pentru care a apărut uh, planul Juncker la timp, pentru că acest plan permite băncilor să-și asume mai multe riscuri și cred că asta este calea de urmat. În ce privește inovarea, întrebarea pusă de uh, domnul Hademan, facem operațiuni bazate pe inovare și am făcut-o și înainte, înainte de planul Juncker, în contextul programului Horizon 2020 și încă facem asta și sperăm și ne așteptăm să facem mai multe astfel de operațiuni în anii următori, datorită faptului că uh, banca are permisiunea creditorilor, uh, acționarilor să facă asta. Și ce privește uh, întrebarea domnului Iar legată de capitalul de investiții? Uh, nu uitați că Banca Europeană de Investiții nu este doar o instituție de împrumut sau de consultanță. Avem și o, o parte de capital de risc, capital de investiții, Fondul European de Investiții și asta este un instrument foarte interesant cu care putem avea acces la finanțare non-bancară, ceea ce e foarte important. Economia europeană e prea dependentă de finanțarea bancară și finanțarea non-bancară este, de exemplu, în Statele Unite partea cea mai substanțială a investițiilor. Așadar, dacă aveți idei sau clienți sau corporații care așteaptă finanțare non-bancară, lăsați-i să vină la Banca Europeană de Investiții pentru că le putem pune în contact cu oameni de la Fondul European de Investiții. Aceasta este una dintre chestiunile care a fost ridicate întotdeauna, dar banca uh, se implică în sume mai mari, de peste 100 de milioane. Uh, noi operăm prin sectorul comercial, prin, uh, în țările unde, unde suntem prezenți Asta e, bine pentru, asta e bun pentru sume foarte mici, deci uh, împrumutare, uh, creditare indirectă și creditarea directă trebuie să înceapă de la 5 milioane și asta nu e pe un an, uh, se poate întinde pe mai mulți ani și Fondul European de Investiții este unul din instrumentele în care suntem activi. Și o întrebare finală. Sper că am răspuns la toate întrebările, dacă nu îmi cer scuze și vă rog să le repetați. Președintele a plecat deja, dar nu e nicio problemă. Întrebați-mă dacă... Mă întrebați dacă suntem activi în sectorul uh, apei. Da, suntem. De exemplu, în Belgia, unul dintre cei mai mari clienți ai noștri este Aquafin, acces la apă curată. Uh, ceea ce este evident crucial pentru sectorul agricol, nu doar aici, nu doar în țările dumneavoastră, dar și în, în țările pentru care sunt responsabil în Africa subsahariană, un, unde ni se cere din partea acționarilor să facem mai mult în sectorul agricol, dar uh, avem și investițiile înconjurătoare necesare, pentru că dacă produci, dar nu poți transporta, nu se va întâmpla nimic. Deci accesul la apă curată este de asemenea important, altfel nu va funcționa. Dar asta e un lucru pe care îl facem deja de o vreme, dar am subliniat problemele pe care le-am putea explora mai mult în anii următori, datorită faptului că există planul Juncker. Deci mai multe riscuri asumate, mai multe proiecte inovatoare și mai multe produse pentru tinerii fermieri care să-i ajute să preia companiile de la părinți sau să încercăm să obținem un mecanism împreună cu băncile comerciale pentru sectorul lactatelor și sper că vom face progrese la ora 1 în discuțiile cu comisarul Hogan. Vă mulțumesc foarte mult și dacă n-am răspuns la toate întrebările puse, uh, scuze. Muchas gracias. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. A fost o întâlnire foarte interesantă. Dumneavoastră ne-ați arătat uh, Uh, ce posibilități are Banca Europeană de Investiții de a se implica în sectorul agricol? Vă urez să vă înțelegeți bine cu domnul Hogan pentru sectorul lactatelor, dar și pentru celelalte sectoare. Vă mulțumesc pentru intervenție și cu siguranță vom avea și alte ocazii pentru a aprofunda și alte aspecte. Ca să încheiem, știți că a fost aprobată recomandarea coordonatorilor înainte. Vreau doar să vă reamintesc că următoarea ședință va fi pe data de 30 noiembrie, după amiază, și pe 1 decembrie dimineața și după amiaza. Am încheiat aici uh, toată ordinea de zi. Vă mulțumesc tuturor!